Un peu de silence, mesdames, messieurs. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Liniște, vă rog, se deschide ședința. Au travail. Haideți să ne apucăm de lucru. V-aș propune să începem cu câteva schimbări față de ceea ce fusese inițial prevăzut. Vă dau vești bune, pentru că vestea e să lucrăm mai puțin. Deci o mai bună gestiune a timpului, ar zice. În primul rând, ședința pe care o prevăzusem joi după masă dispare. După cum știți, acest lucru fusese deja anunțat, așa că vă confirm acum. Ne vom centra, deci, pe ce se va întâmpla în această masă. În al doilea rând, în această masă va trebui să terminăm înainte de 18.30, mai degrabă la 18, pentru că unii dintre noi au o întâlnire cu președintele Schulz pentru a pregăti negocierea cadrului financiar multianual pentru că acum intrăm în faza întâlnirilor bilaterale Van Rompuy și uh, șefii de state și guverne ale statelor membre. Știți că este o perioadă intensă de lucru, așa că avem nevoie de o oră de întâlnire, întâlnire cu coordonatorii pentru a putea preciza pregătirile pentru trialogul de mâine și negocierile de poi mâine pentru bugetul 2013. După cum știți, am avut deja un prim trialog decepționant. Dintr-o dată cel de-al doilea trialog a fost anulat, l-am anulat pentru că nu mai era bun la nimic și acum ne așteaptă al treilea trialog. Am avut uh, o primă întâlnire de negociere, avem un alt trialog mâine și sperăm să putem încheia la două întâlnire de negociere, care este prevăzută pe 9 noiembrie, vineri, și pentru aceasta va trebui să ajungem la un acord cu raportorii și coordonatorii. Ați văzut care este proiectul de ordine de zi, așa că vă propun să amânăm o serie de dezbateri pentru rapoarte, pentru aviz, pentru care avem puțin timp la dispoziție, pentru că voturile nu vor avea loc în zilele următoare. E vorba de punctul 7, 8, 10 și 11. Raportul doamnei Nenski, doamna Herzog, domnul Alfonsi și domnul Torvalds. Cred că nu există nicio problemă majoră dacă amânăm aceste rapoarte pentru următoarea ședință de lucru, pentru că încă o dată nu avem niște termene care să ne oblige să tratăm aceste avize astăzi. Un alt comentariu, punctul 22 pe tema politicii imobiliare. Propun de asemenea să-l amânăm, pentru că din două motive. În primul rând, nu avem nicio urgență și în al doilea rând, raportorul nu este prezent, așa că ne putem centra pe celelalte puncte de pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, vom face așa. Gioran, te rog, o remarcă tehnică. Dacă amânăm câteva dintre aceste dezbateri, ar trebui să vedem dacă putem amâna și termenul pentru, pentru amendamente pentru că nu avem niciun fel de dezbatere la aceste rapoarte. Unele sunt, din punct de vedere politic, foarte important, cum ar fi cel pentru pescuit, așa că dacă putem extinde termenul pentru amendamente, ar fi util. Da, într-adevăr, putem să o facem, spune președintele. We will make it. Ok. Dacă nu sunt alte comentarii, atunci considerăm adoptată ordinea de zi. Termenele vor fi extinse, așa cum s-a propus de către coordonatorul socialiștilor și democraților. La punctul 2, comunicări ale președintelui, ele sunt deja cunoscute. Punctul 3, aprobarea procesului verbal din 10 mai, 3-4 octombrie și 18 octombrie, așa cum facem întotdeauna, dacă nu sunt comentarii sau obiecții până la sfârșitul întâlnirii de astăzi, acestea sunt considerate adoptate. Trecem acum la punctul 4 și 5, dezbatere comună, în legătură cu prezentarea rezultatului reuniunii din 26 octombrie, întâlnirea pentru conciliere, când am avut o dezbatere comună asupra proiectului buget 2013 și proiect de buget rectificativ numărul 6. Francesca, te rog, în ordine cronologică și în omagiu pentru raportorul nostru de gen feminin. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ne-ați reamintit, am avut o întâlnire de conciliere vinerea, în timpul săptămânii de la Strasburg și azi dimineață la Consiliu am avut o întâlnire tehnică cu președinția cipriotă și cu Comisia. Comisarul Lewandowski nu era prezent, dar uh, era un reprezentant al Comisiei. Și doream să vorbim mai concret despre poziția noastră, pentru că uh, pozițiile exprimate până acum au fost uh, foarte clare și stricte. Totul, după cum știți, uh, se învârte în jurul plăților, a plăților în general dar în special în ceea ce privește bugetul rectificativ numărul 6, este o plată de tip deosebit, nu e vorba de uh, o plată așa în, germen, în termen general. E vorba de un buget rectificativ pentru finanțarea acelor plăți care sunt necesare până la sfârșitul acestui an. Consiliul în această dimineață a propus inițial abordarea într-un singur pachet a rectificativului 5-6 și a bugetului 2013 și, bineînțeles, noi ne-am opus acestei propuneri. Ne-am opus uh, să amestecăm uh, cele două rectificative 5 și 6, în primul rând. Pentru că, la o primă vedere, ar putea părea că e vorba de rectificative referitoare la plăți, dar uh, rectificativul numărul 5 are o importanță politică deosebită. Și ar fi bine să înțelegem despre ce vorbim aici. În primul rând e vorba de deschiderea negocierilor pentru bugetul 2013 și pentru aceasta trebuie întâi să încheiem bugetul pe 2013, 2012. Trebuie să știm cum ne prezentăm la negociere, la acest punct delicat, și anume bugetul rectificativ numărul 6. Pentru că e clar că acest rectificativ numărul 6 include multe elemente, de exemplu, execuția bugetară pe 2012 sau plățile urgente care trebuie făcute. Însă sunt incluse aici și instrumentele de negociere de care dispunem noi pentru a face față bugetului 2013. În această dimineață Consiliul spunea că era pregătit pentru și dispus pentru a include în declarația comună acest lucru. Însă nu putem începe o negociere printr-o simplă declarație comună dacă înainte de aceasta nu s-a terminat exercițiul financiar 2012, unde avem niște probleme foarte mari de plăți. Iar bugetul rectificativ numărul 6 cere 9 miliarde de euro Știm din experiența noastră, special din ce s-a întâmplat uh, în anul trecut, că în ultima parte a anului e foarte probabil, și Comisia ne va spune cu precizie despre ce este vorba aici, dar probabil că vom avea cereri de plăți mai ridicate. Anul trecut, în ultima parte a anului, ne-au ajuns cereri de plăți um, extraordinar de mari un lucru care a influențat în mod clar nivelul de plăți uh, prevăzut și votat pentru 2012. Până la urmă, am uh, votat un buget cu 129 de uh, miliarde de, de euro de plăți față de 132 de miliarde care fusese prevăzut de Consiliu în aprilie. Și iată, în ziua de astăzi se uh, identifică această nevoie suplimentară de 9 miliarde de euro. Va trebui, deci, să ajungem la un acord undeva pe la mijloc. Pentru că e vorba de rectificativul numărul 6, care este foarte important și trebuie să ținem cont de toate cererile care vin din partea Comisiei referitoare la plăți pentru a ajunge până la sfârșitul acestui exercițiu bugetar. Aceasta ne va permite să deschidem negocierile pentru 2013 în forma cea mai potrivită. Așa că propunerea mea este să ne menținem poziția în ceea ce privește uh, rectificativul numărul 6 și în felul acesta să facem un prim pas înainte pentru concilierea pe 2013. Mulțumesc, Francesca! Și acum Giovanni, raportorul nostru principal pentru bugetul 2013. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește bugetul pe 2013, în cadrul acestei negocieri care a fost începută, am avut deja ocazia să comunicăm poziția noastră inițială și ea a rămas neschimbată, așa cum ne și așteptam. Președinția Consiliului a subliniat care sunt problemele cu bugetele naționale și anume că nivelul de plată pentru 2013 nu ar trebui să fie supraestimat. Așa încât, referitor la creditele de angajament, președinția a subliniat încă o dată nevoia de flexibilitate și opoziția față de cele um, creșteri bugetare cerute de Parlament. Noi, împreună cu președintele Lamasur, am subliniat din nou care era poziția noastră, așa cum a fost votată la plenară, pentru fiecare rubrică în parte, arătând care erau prioritățile noastre. Am subliniat de asemenea nevoia ca înaintea deci, în primul rând, am propus să se încheie exercițiul bugetar 2012 și, de asemenea, încheierea bugetului rectificativ 5 și 6 și abia după aceea să trecem la bugetul pe 2013, așa cum a spus și doamna raportor înainte. Informațiile suplimentare pe care le-am primit și le primim și sperăm să primim o confirmare oficială din partea Comisiei în acest sens. Acesta va fi o, unul dintre obiectivele de negociere la următorul trialog și anume să vedem care este contribuția statelor membre în ceea ce privește fondurile structurale și fondul de solidaritate și așteptăm de la Comisie, după cum spuneam, informații suplimentare pentru a putea evalua mai bine situația. dar va trebui să fac o reflexie asupra acestui punct și Consiliul. Iar noi ar trebui să atragem o atenție asupra uh, credibilității Consiliului, pentru că dacă acesta nu uh, ține cont de cererile care au fost făcute, atunci acesta își va pierde credibilitatea. Și dacă vă aduceți aminte, anul trecut, atunci când a fost adoptat bugetul după conciliere, am reușit să încheiem acordul printr-o declarație comună asupra plăților. În această declarație comună, Consiliul se arăta disponibil pentru a-și uh, îndeplini obligațiile de plată, punând la dispoziție resursele necesare. Și chiar dacă acea declarație comună nu ne satisfăcea toate uh, nevoile în ceea ce privește bugetul rectificativ 5 și 6, apărea aici o problemă suplimentară. Mâine vom avea din nou o întâlnire și așteptăm și rezultatele negocierii de vineri pentru a avea până la urmă un buget al creșterii și al stabilității. Noi am crescut creditele de angajament la rubrica 1A, pentru că acolo se află programele cele mai importante referitoare la dezvoltare și creștere economică. Prin urmare, prioritățile noastre sunt în conformitate cu prioritățile pe care le-a stabilit uh, Consiliul la nivelul cel mai înalt. Mulțumesc! Okay, okay. Before going on to uh, the, the other section. Derek, te rog. Înainte de a trece la celelalte secțiuni ale bugetului despre care vreau să vorbesc, aș face câteva comentarii în legătură cu bugetul rectificativ numărul 6. Discutăm acum acest punct, l-am discutat la ultima conciliere și s-au pus uh, stimulente din partea Consiliului pentru a fi de acord cu acest proiect de buget rectificativ, în special o contribuție de 6 miliarde 6 milioane de euro 3 milioane înapoi prin plăți și celălalt stimulent era că dacă eram de acord, atunci procentul de creștere pe anul viitor va fi mai scăzut decât ar fi fost altfel. Dar la întâlnirea concilierii n-am văzut nicio reacție din partea Consiliului în niciun fel. Nu i s-a spus nici că ar fi fost o idee bună sau nu. Niciun fel de reacție. Deci nu știu dacă tu, Francesca, ai auzit despre un astfel de feedback, pentru că ar fi bine pentru noi la comisie să știm care este părerea în legătură cu poziția noastră înainte de a merge mâine la conciliere. Referitor la bugetul pentru celelalte secțiuni, probabil că știți că există acel gentleman agreement pe care îl avem cu Consiliu, în care nu interferăm practic cu bugetele celorlalte instituții. Deci cred că bugetul nostru va fi în regulă. Atunci când am acordat bugetul nostru, am spus că dorim 1,9% o creștere inclusiv ceea ce este prevăzut pentru la anul și, de asemenea, 1,7% pentru creșterea salariilor în rezervă. Am sugerat, de asemenea, ca celelalte instituții să facă același lucru. Din punct de vedere financiar și politic, aceasta este absolut rezonabil, dar la conciliere am înțeles că uh, sunt oarecum rezistenți, uh, reticenți în fața acestei propuneri. Deci vom vedea la trialog ce se va întâmpla pentru că pentru mine e absolut rezonabil să se facă așa. Pentru celelalte instituții am propus o creștere parțială în proiectul de buget până la 1,9%, în afară de cele trei instituții, Curtea de Justiție, Serviciul de Acțiune Externă și Ombudsman, care au prezentat cu argumente puternice pentru o creștere superioară și pentru că am primit uh, mai multe mm, propuneri din partea Comisiei, acestea le studiem la ora actuală și am primit scrisori din partea majorității instituțiilor, în special din partea Curții de Justiție și Serviciului de Acțiune Externă, pentru a justifica o creștere de care consideră că e absolut necesară pentru ei. Vom vedea la conciliere și la trialog ce se va întâmpla cu acest lucru. Cred că e într-adevăr vorba de cazuri uh, speciale pentru care e nevoie de o creștere superioară aceleia de 1,9%. Vom vedea vineri ce se va întâmpla. Mulțumesc! Mulțumesc doamnelor și domnilor raportori. Eider. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo creo... Mulțumesc, domnule președinte. Concilierea pe care am avut-o vineri, în săptămâna de la Strasburg, în ceea ce privește negocierile, nu ne-a fost de folos la nimic, pentru că n-am reușit să înaintăm nici măcar un milimetru în ceea ce privește apropierea între poziția noastră și a Consiliului. Dar întâlnirea a fost relevantă din două motive. În primul rând, pentru a avea informații mai actualizate în legătură cu uh, facturile pe care le primim, le primește comisia în aceste zile și pentru a avea informații, pentru a vedea că la 31 octombrie deficitul de plăți uh, doar la categoria 1B era de 6 miliarde de euro. Ce ne arată asta? Că bugetul rectificativ pe care l-a prezentat Comisia, bugetul rectificativ 6, este minimul necesar. Și aceasta nu doar pentru a plăti ceea ce avem nevoie, ci pentru a, fi, a ne menține limitele legalității. Pentru că dacă nu aprobăm aceste 6 miliarde suplimentare, care în total ar fi 9 miliarde în ansamblul uh, bugetului rectificativ, deci cele 6 miliarde pentru coeziune, dacă n-am face acest lucru, poziția noastră ar fi ilegală pentru că n-am avea bani pentru plățile față de care ne-am luat angajament. Deci aceasta ar presupune după aceea și dobând suplimentare pentru că amânăm plățile și așa mai departe. Pe de altă parte, toate informațiile pe care le-am primit nu fac decât să întărească poziția pe care o are Parlamentul European. Însă, un al doilea lucru și care cred că este și mai important, pe care l-am reținut în urma întâlnirii de conciliere din, de vinerea trecută, ne-am dat seama că în niciun caz nu putem accepta încă o dată o declarație comună în care Consiliul să-și ia angajamentul că dacă va fi necesar, va crește plățile și așa mai departe, așa cum am făcut-o anul trecut și în anul dinainte și așa mai departe. De ce? Pentru că dezbaterea pe care o avem la ora actuală la acest proiect rectificativ numărul 6 ne arată că acea declarație comună pur și simplu nu înseamnă nimic Nimeni nu o respectă. Avem deja un proiect rectificativ, o propunere și Consiliul pune sub semnul întrebării datele din acel buget rectificativ. Și nu numai atât. Nu-i vorba aici doar de previzi- previziunile și estimările pe care le-a făcut comisie. Comis- Consiliul pune sub semnul întrebării facturile care există și sunt reale. Așa că nu putem accepta o altă declarație comună pentru că Consiliul oricum nu respectă angajamentul pe care și l-a luat. Mai mult decât atât. Cred că dacă se dorește să se plătească facturile care ajung până pe 31 octombrie, um, Consiliul zice, ok, pentru noiembrie și decembrie vom vedea ce se va întâmpla la anul și vom, vom face cu banii de la anul. Aceasta este o gestiune mai mult decât proastă, pentru că cele două luni pe care le mai avem și la care la un moment dat va trebui să recurgem și să le plătim, nu le vom putea plăti așa dintr-o dată și oricum va trebui să le justificăm într-un moment sau altul. Asta nu este o scuză uh, pentru a spune nu, în ianuarie sau februarie vom plăti aceste două ultime uh, luni ale anului. Deci la concilierea de vineri v-am spus, dacă a fost bună la ceva, a fost bună ca să ne dăm seama că poziția Parlamentului e bună și că trebuie menținută așa cum este. Și că nu vom accepta încă o dată declarații care până la urmă sunt doar vorbe în vânt, așa cum am constatat. Vom vedea ce nu vor aduce negocierile și sperăm de la comisie să avem tabelele actualizate cu facturile care, pe care le primim între timp, pentru că până la 31 octombrie, v-am spus, e vorba de o diferență de 6 miliarde, deci nici nu vreau să mă, să-mi imaginez ce ne va aștepta la sfârșitul săptămânii acesteia sau următoareia. Merci bien, Eider. Mulțumesc, Eider. Mai sunt alte comentarii? Adevărul este că până la ora actuală nu am avut uh, parteneri de negociere responsabil politic, cu adevărat. La prima întâlnire se afla ministrul uh, cipriot, domnul Mavroianis, care este ministrul de afaceri europene și în același timp este însărcinat uh, cu prezidarea delegației Consiliului pentru buget și, bineînțeles, de mai multe luni avem o relație foarte bună cu dânsul, dar era singurul ministru acolo prezent. A existat, de asemenea, un reprezentant permanent și un al doilea care a venit uh, pentru 30 de minute. În rest, erau doar tineri de mai puțin de 30 de ani, probabil funcționari uh, din ministerele competente. În orice alt context aș fi pus capăt acestei întâlniri imediat. Dar, în contextul actual, și pentru a nu pune într-o situație delicată președinția cipriotă, am acceptat să închidem ochii și să ne prefacem că avem într-adevăr o întâlnire de conciliere. Aceasta așa ca o remarcă preliminară, dar vreau să vă spun asta pentru a informa pe membrii Comisiei pentru Bugete și pentru a o spune în mod public, pentru că aici uh, întâlnirea este transmisă în direct. Această metodă de lucru nu poate fi acceptată. Și la propunerea mea, președintele Schulz a scris președintelui Cipriot pentru a arăta că dacă acest lucru se va reitera, vom pune capăt întâlnirii înainte chiar de a începe. Bugetul, în tradiția democratică, este actul fundator al democrației parlamentare. Și pentru aceasta e nevoie de o dezbatere publică și de un vot din partea aleșilor, de aleșilor poporului. Și acest uh, lucru am făcut-o în fața 25 sau 30 de persoane care nu au fost responsabili niciodată în fața legătorilor. E o problemă de principiu, deși deci nu o vom putea accepta pe viitor. Și de aceasta trebuie să în cont și pentru ce s-a întâmplat după aceea, pentru că miniștrii de bugete nici măcar n-au deschis dosarele respective și comentariile pe care le-au făcut unii dintre ei, exprimind uh, ceea ce în franceză sau în franceză se spune, au, uh, au au uh, făcut adevărate glume. Pentru că problema Uh, cea mai dificilă, și anume creditele de plată, era un subiect uh, pe care nu trebuia neapărat să-l trateze Comisia sau Parlamentul, ci tocmai statele membre. Și iată de ce, în urma declarațiilor pe care le-am făcut deja la Comisia pentru Bugete, la ședința pe care am avut-o și de asemenea la întâlnirea coordonatorilor și în urma comentariilor pe care le-am făcut uh, la toate întâlnirile tripartite pe care le-am avut și în urma celor două ședințe pe care le-am organizat cu celelalte două instituții în legătură cu problema evaluării creditelor de plată, iată, uh, am prins uh, Consiliul pe picior greșit în legătură cu aceste uh, credite de angajament și atunci când în sfârșit Comisia a acceptat să ne trimită și vreau să mulțumesc aici Comisiei Europene și reprezentantului său, a ne-a trimis deci informațiile, am putut face lumină și am arătat că din cele 9 miliarde de credite suplimentare care au fost propuse la bugetul rectificativ numărul 6, de fapt 8,3 uh, miliarde corespundeau unor rambursări care trebuiau făcute de statele membre și restul de 700-800 de milioane corespund unor programe comunitare care sunt gestionate de la Bruxelles de Comisia Europeană, dar care sunt tocmai programele de cercetare, Erasmus și învățarea de-a lungul vieții. Așa că, până la urmă, ce am putea spune? Că ceea ce este important din punct de vedere al creditelor de plată pentru a încheia exercițiul bugetar pe 2012 și pentru aceasta putem într-adevăr să ne luptăm, sunt cele 800 de milioane. Restul, 8,3 miliarde, dacă Consiliul nu vrea, foarte rău pentru ei. Și cu atât mai rău pentru statele membre care nu vor fi rambursate. L-am spus deja acest lucru în termeni mai diplomatici cu ocazia concilierii. La început, așa cum au spus și raportorii, n-am avut niciun fel de reacție din partea Consiliului. De fapt, reacția a fost uh, atât de mică sau aproape inexistentă, încât la Comisia Bugetară a Consiliului, care s-a întâlnit chiar a doua zi, subiectul nici măcar nu se afla pe ordinea de zi. Hmm, cam ciudat, nu? Și, între timp, Raportorii au reluat legătura cu omologilor din partea Consiliului, a Comisiei, au încercat să coopereze și iată mâine avem un alt trialog la care vom ști în sfârșit dacă putem ajunge la concilierea de vineri. Dacă da, foarte bine, dacă nu, foarte rău pentru ei. Pentru că acum mingea se află în terenul Consiliului în ceea ce privește creditele de plată. Comisia a prezentat un tabel foarte clar cu detaliile foarte clare pentru toate creditele de plată care au fost cerute de fiecare stat membru. Un tabel cu dublă intrare, liniile bugetare corespund politicilor și statele membre care fac cereri și mâine la trialog și vineri la conciliere și spun acest lucru în mod public în fața reprezentanților Consiliului de aici. Voi cere statelor membre și le voi întreba dacă sunt de acord cu cifrele prezentate în acel tabel. Dumneavoastră și pentru fiecare stat membru în parte îi voi întreba dacă sunt de acord cu nevoile de credite de plată care au fost evaluate de Comisia Europeană și care sunt în acel tabel. Dacă sunt de acord sau nu. Dacă cer mai mult, ar fi chiar distractiv să fie așa, dacă consideră că cifrele sunt uh, prea mari și ar trebui scăzute, foarte bine, atunci ele vor fi scăzute și atunci vom avea o reducere a creditelor de plată, se va aplica imediat și vom lucra în felul acesta. Vom vedea atunci ce se va întâmpla. Dacă vor accepta această abordare, până la urmă va trebui să ajungem la un acord asupra creditelor de plată. Dacă nu, dacă contest această abordare prezentând alte cifre, cifre inferioare eventual, atunci, dacă cer mai puține rambursări decât cele la care au dreptul, atunci foarte bine, e responsabilitatea lor. Dar măcar în felul acesta lucrurile vor fi clare și fiecare va putea să uh, fie responsabil în fața alegătorilor și a contribuabililor săi. Ne vom afla astfel într-o situație în care fiecare își va susține cu adevărat propriile interese și alegerile politice făcute. Și vom ieși în sfârșit din această situație cu adevărat absurdă în care Comisia și Parlamentul sunt acuzate că cer fără întrerupere creștere ale creditelor de plate și aceasta în fața nemaipomeniților miniștrii de bugete care încearcă fiecare să facă economii pe partea lui. Care este realitatea exercițiului financiar 2012? Nu este deloc aceasta, nu. Realitatea este că statele membre și-au luat angajamente și au făcut programe europene. Foarte bine, foarte bine că au făcut acest lucru, pentru că așa fusese hotărât, așa fusese acordat și aceasta susține mică într-un moment în care toată lumea știe că ne aflăm în perioada de recesi- recesiune economică. Dacă și-au luat angajamentele, atunci trebuie acum să le și plătească. Iar noi, Parlamentul, singurul lucru pe care îl susținem, și nu e vorba aici de susținerea unor interese particulare ale unui stat membru sau a altora, nu. Referitor la creditele de plată, noi susținem principiul conform căruia angajamentele luate trebuie onorate. E vorba deseori de angajamente juridice și întotdeauna de angajamente politice. Uniunea le-a onorat întotdeauna până acum și ce vedem? Că anul acesta, pentru că cifrele inițiale de credite de plată pe 2012 fusese fixat la un nivel prea scăzut, mai sunt încă credite de plată la mai multe programe majore care n-au fost încă prezentate până la sfârșitul anului și știți care este poziția noastră. Poziția noastră este aceea de a cere ca angajamentele să fie respectate, astfel încât programele să nu se întrerupă. Și așa cum au spus și raportorii, acesta este practic elementul cheie pentru a avea un acord pentru bugetul 2013, pentru că dacă în sfârșit vom ajunge la un acord asupra felului de evaluare a nevoilor obiective în ceea ce privește rambursările pe 2012, atunci baza de calcul pentru creditele de plată pe 2013 va fi mult mai ușor de evaluat și mult mai ușor de acceptat pentru toată lumea. Și sper că astfel să ajungem la un compromis plecând de la această strategie. Vom vedea mâine dacă statele membre, după ce se vor întâlni cu raportorii, uh, vor face progrese în acest sens. Bineînțeles că aceasta n-ar trebui să ne facă să uh, uităm care, sunt, uh, care este poziția noastră, cererile noastre, Uh, angajamentele în ceea ce privește creditele de plată și de asemenea referitor la prioritățile pentru rubrica 1A și 4. Bineînțeles, acestea sunt esențiale, dar pentru că deocamdată problema creditelor de plată a lăsat într-un întuneric complet tot ce se întâmplă în jur, va trebui întâi să rezolvăm această problemă pentru a trece mai departe la un acord pentru bugetul 2013. Reamintesc ceea ce s-a spus deja aici, și anume că există o divergență care trebuie rezolvată în ceea ce privește uh, creșterea uh, re, re, creditelor de plată pentru plata funcționarilor și se așteaptă sentința Curții de Justiție, deocamdată să plătesc uh, aceste salarii din uh, fondul de rezervă. Printre divergențele pe care le mai avem cu Consiliul se află și problema creditelor pe care le-am pus în rezervă referitoare la acordurile Schengen. E vorba de o rezervă pe care, la sugestia Comisiei uh, Libe a fost supusă votului în plenară în urma unui conflict între Consiliu și Parlamentul European referitor la reformarea sistemului Schengen. Noi am rămas în legătură cu colegii de la Parlament care urmăresc baza juridică acestei chestiuni și vom vedea care va fi poziția noastră până la urmă. Aș propune și comisiei să se pronunțe, însă înainte de acesta cred că Duran vrea să ia cuvântul din nou. That's exactly what, what I wanted to do was... Da, vreau și eu să pun o întrebare comisiei. Sau mai multe. Presupun că reprezentanții comisiei sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă și sunt tare bine la curent Știți cumva sau aveți informații conform cărora propunerile cu privire la PBR 6 ar fi supraestimate? Aveți astfel de informații? În al doilea rând, ați primit informații din partea Consiliului sau din partea statelor membre care să arate cât se poate declar că PBR 6 este supraestimat. Deci ați primit noi cifre, ați primit sugestii noi, am vrea să aflăm uh, lucrul acesta de la dumneavoastră. În al treilea rând acum, din câte știu eu, majoritatea statelor membre vreau să facă distinția între ceea ce este obligatoriu din punct de vedere juridic și ceea ce nu este obligatoriu. Eu am fost suficient de naiv încât să cred că în momentul în care un stat membru cere să fie rambursat pentru o cheltuială care a fost făcută corect, atunci noi am fi obligați să facem această rambursare. Mă înșel eu? Uh, deci cei cu distinția aceasta care se dorește a fi făcute între cererile de plată legale și cele uh, care nu sunt obligatorii din punct de vedere legal? Mulțumesc. Domnul Fezaila va răspunde în special la aceste trei întrebări. Merci, monsieur le président. Je, je le... Mulțumesc, domnule președinte. Vă răspund în engleză. În ceea ce privește ultimele întrebări, și anume întrebările legate cu privire la noile elemente care ar putea să schimbe uh, viziunea uh, Comisiei cu privire la uh, creditele de plată pentru 2012, e bine, ca răspuns, dați-mi voie să vă spun că în dimineața aceasta am prezentat un document cu toate cererile de rambursare care au fost făcute până la finele lunii octombrie. Toate aceste date ne arată cât se poate de clar că estimările făcute de către Comisie în PBR 6 sunt cât se poate de prudente de ce? Pentru că toate solicitările făcute până la finele lunii octombrie justifică deja toată suma care este cerută în PBR6 pentru politica de coeziune. Deci, da, estimările comisiei sunt corecte. Le-am putea considera a fi prudente și nici pe departe a fi supraestimate sau supraevaluate. Se prea poate ca noi solicitări să apară cândva în noiembrie sau uh, decembrie. Spre exemplu, să vă dau un exemplu, anul trecut, în ultimele două luni ale anului, solicitările de rambursare în cadrul politicii de coeziune, care proveneau din partea statelor membre, s-au ridicat la valoarea de 18 milioane, miliarde. Deci, ca să vedeți, Deocamdată, datele primite până la finele lunii octombrie ne arată cât se poate declar că estimările Comisiei eh, incluse în PBR6 sunt corecte. Dacă am primit informații din partea Consiliului, informații care să trimită alte semnale decât cele pe care le-am uh, primit până în momentul de față? Nu, nu am primit astfel de informații suplimentare. Uh, Consiliul are o atitudine cât se poate de transparentă și toate informațiile din partea Consiliului ne-au parvenit nouă tuturor. În ceea ce privește obligațiunile juridice, dacă ținem cont de cele stabilite în politica de coeziune, atunci ne dăm seama că toate regulile care stau la baza axelor de finanțare în cadrul politicii de, fi, uh, de coeziune sunt uh, cât se poate declare. Uh, conform acestor reguli, toate solicitările de rambursare care ne parvin până în data de 31 octombrie trebuie să fie incluse în bugetul rectificativ pentru anul respectiv, în curs. De asemenea, solicitările de plată trebuie să fie satisfăcute în decursul a 60 de zile, asta tot conform regulilor care uh, Uh, sunt scrise, scrise negru pe alb. Bineînțeles, plățile trebuie să fie făcute în măsura în care fondurile necesare sunt disponibile. Deci, ce înseamnă lucrul acesta? Că suntem obligați, practic, de regulile pe care le-am stabilit, să achităm uh, uh, solicitările de, de, de plată făcute până în data de 31 octombrie. Suntem absolut uh, obligați pentru că uh, pentru că cele 60 de zile al, ar expira la finele anului exercițiului financiar respectiv. Dar în trecut, bineînțeles, am reușit să, să facem plățile toate, toate uh, plățile dintr-un an uh, financiar în respectivul an uh, uh financiar. Mai put, Asta s-a întâmplat cam în, toată, cam în toți anii, mai puțin însă în anul 2011, când ne-am, ne-am trezit la finele anului cu un deficit de 11 miliarde la capitolul uh, solicitări de plată nesatisfăcute. Deci dacă nu vom îndrepta greșelile făcute în 2011 în anul 2012, atunci cu siguranță numărul de solicitări de plată care vor trebui să fie satisfăcute în 2013 vor crește proporțional. Eu consider că Uniunea Europeană trebuie să rămână un uh, partener de încredere pentru statele membre, pentru regiuni, pentru beneficiarii privați. Deci Uniunea Europeană trebuie să rămână un partener responsabil și să facă posibilă planificarea cât se poate declara a tuturor uh, programelor finanțate cu fonduri europene. Trebuie să-i ajutăm pe beneficiari să pună în aplicare toate aceste proiecte. Domnul președinte, raportorii și de asemenea ceilalți uh, membri ai comisiei acesteia au spus în intervențiile lor că sunt uh, de acord cu propunerea Comisiei de a ajusta nivelul plăților. Comisia consideră că această propunere a sa este una cât se poate de argumentată și bine argumentată. Și tocmai aceste bune argumente considerăm noi că ar trebui să ducă la succesul concilierii de vineri. Sperăm că vom ajunge la o înțelegere satisfăcătoare și că această înțelegere va duce la semnarea unei uh, declarații comune de către toate instituțiile. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru a răspunde întrebării uh, foarte bune pe care a pus-o Gărân. În primul rând, toate informațiile pe care le-am primit în ultimele zile ne arată că cifrele prezentate de comisie reprezintă mai degrabă o subestimare, nici, deci nici vorbă de supraestimare aici. Probabil că cererile vor, fi, vor depăși cifra prezentată de 9 miliarde cu încă un miliard. În al doilea rând, deocamdată n-am avut uh, nicio reacție din partea statelor membre și în al treilea rând, într-adevăr, din punct de vedere juridic există obligația de a plăti. Din câte am înțeles, programele care sunt gestionate în mod direct de către comisie, pentru acele programe există termene de plată care dacă nu sunt uh, respectate, atunci se aplică dobânzi. Și există deja Uh, programe la care Comisia trebuie să plătească astfel de dobânzi suplimentare. Și de altfel aș vrea să cer Comisie să ne prezinte uh, liniile bugetare unde există această problemă. Eu nu le cunosc și ar fi bine să știm aceste informații pentru că, ok, pot exista întârzieri, dar la un moment dat aceasta poate să ne coste scump. Referitor la fondurile structurale, tot ce are de-a face cu politica de coeziune, Aici e problema uh, cooperării între Comisie și statele membre. Aici problema este aceea de a ști dacă obligația juridică ar putea duce la o anumită sancțiune și ce fel de sancțiune ar fi aceasta. Însă, problema e aceea că, de fapt, e vorba de o problemă pentru statul care nu este plătit iar faptul că anumite state membre nu vor să plătească acest lucru pentru o anumită parte a creditelor oricum sunt obligate să o facă și dacă nu plătesc, o va face mai târziu și va fi mai scump, iar pe de altă parte, pentru cealaltă parte a creditelor, până la urmă chiar statele membre sunt penalizate, sunt sancționate. Se pare că nu e vorba de aceleași state membre și ceea ce este absolut important în această dezbatere este că uh, ne regăsim aici în fața acelei logici infernale care opune contribuabilul net și beneficiarul net. Iar ceea ce propunem noi din partea Parlamentului va face să se vadă și mai clar că acele țări care se opun creșterii creditelor de plată sunt, de fapt, țările mai bogate, care sunt uh, contribuabili net și care nu doresc să plătească țărilor mai sărace. Și aceasta pentru plăți care au fost deja făcute, deci nu pentru viitor, pentru a rambursa plăți deja făcute. Deci e vorba de o dezbatere prost înțeleasă aici, care se care ne arată că din punct de vedere tehnic n-am găsit o soluție bună și dintr-o dată aceasta a devenit o problemă politică majoră și n-ar fi trebuit niciodată să se ajungă aici. Și ceea ce ar trebui să facem noi este ca pe termen scurt, anul acesta și la anul, să obținem respectarea angajamentelor Uniunii pentru ca Uniunea să nu se afle în incapacitate de plată, practic. E de-a dreptul absurd să ajungem la așa ceva. Iar pe de altă parte ar trebui schimbată metoda de lucru. Am făcut deja propuneri concrete statelor membre care trebuie să se organizeze mai bine pentru a evalua la nivelul ministerelor competente care sunt nevoile de plată, astfel încât, începând de la anul, această problemă să fie eliminată și să începem cu adevărat negocierea politică care să se refere la angajamente și nu la plăți. Și de altfel, sper să ajungem la un acord, fie la concilierea din această săptămână, fie puțin mai târziu, asupra acestei metode de lucru. Și, eventual, să o introducem în acordul interinstituțional, pentru că această problemă a angajamentelor și a plăților să fie rezolvată pentru totdeauna. Iată ce aveam de spus. Eider, te rog. Mulțumesc. Îmi pare rău că intervin încă o dată. Dar, ultima uh, informație primită de la comisie în legătură cu estimări pentru facturile care pot ajunge între noiembrie și decembrie este de 15 miliarde de euro. E vorba de facturi care, din punct de vedere legal, între ghilimele, pentru că se vorbește aici de legalitatea de a plăti în 60 de zile, dar oricum e vorba de 15 miliarde care ar fi trecute pe bugetul 2013. Și reamintesc aici că propunerea făcută de plăți de către comisie în bugetul său ține cont de faptul că plățile pe 2012 până la sfârșitul anului au fost deja plătite. Deci, dacă la propunerea de plăți de la Comisie pentru 2013 adăugăm aceste 15 miliarde pe care le-am avea de plătit de, de pe 2000, de, de, de, din acest an, atunci am depășit limita de plăți care este stabilită în cadrul financiar multianual. Dacă depășim acest această limită stabilită în cadrul financiar, atunci Consiliul hotărăște cu unanimitate acest lucru. În mod normal, aceasta se hotărăște cu majoritate calificată, dar există o normă internă care arată că se decide cu unanimitate. Asta înseamnă că o singură țară uh, poate avea drept de veto, deci poate spune că nu pentru aceste plăți. Deci nu e vorba aici doar de o problemă de plăți. Nu, am putea să ne dăm aici cu capul de pereți și să ne vedem în fața unei probleme atât de grave încât să depășim o limită stabilită de cadrul financiar în ceea ce privește plățile. Nu mi-aduc aminte exact care sunt cifrele, dar uh, în cadrul negocierii de săptămâna trecută am reamintit acest lucru și să fim conștienți de faptul că, până la urmă, Consiliul hotărăște cu unanimitate, chiar dacă în principiu ar trebui să stabilească acest lucru cu majoritate absolută. Deci, să fim foarte atenți. Pentru că eu am, am impresia că e o adevărată strategie pentru a se ajunge într-o astfel de situație. Pentru că dacă acum la Consiliu există o minoritate de blocaj, pentru că nu, nu toate statele membre nu doresc o creștere a plăților, vă dați seama ce se va întâmpla atunci când o singură țară va putea spune nu să ținem cont de acest lucru atunci când luăm decizie. Îmi pare rău că n-am găsit exact cifra stabilită pentru această limită, dar mi se pare că uh, depășim cu 10 miliarde acea limită maximă stabilită în cadrul financiar. Deci dacă trecem acum din 2012 în 2013, vom depăși această limită maximă stabilită. Bine, on va voir. Je crois que c'est une... Mulțumesc. Cred că E un comentariu oarecum pesimist, oricum. Am observat că uh, pe perioada 2007-2013, cu o mică rezervă aici să vedem ce se va întâmpla cu bugetul rectificativ 2012, dar ne-am dat seama pe această perioadă că, până la urmă, plafoanele pentru creditele de angajament au fost uh, foarte bine prevăzute și că, din potrivă, la creditele de plată am rămas cu marje neutilizate. Aceasta în special datorită reducerii creditelor de plată, o politică care a fost uh, practicată în ultimii ani, dar oricum vom verifica. Dacă nu mai sunt alte comentarii, vă mulțumesc foarte mult, vom reveni la reuniunea coordonatorilor, iar uh, termenele mâine, trialog, conciliere vineri, dacă reușim, cu atât mai bine. Dacă nu reușim, asta este termenul prevăzut de tratat pentru adoptarea bugetului pe 2013 este 13 noiembrie. V-aș propune acum să trecem la punctul 6 și să facem o prezentare pentru cealaltă mare negociere, și anume cea referitoare la resurse proprii. cadru financiar multianual, incluzând aici și uh, resursele proprii. Avem un element nou și anume că acum în sfârșit avem niște cifre pe care le-a prezentat președinția cipriotă și așa cum hotărâsem, Parlamentul va trebui să ia poziție față de aceste cifre și față de uh, stadiul negocierilor înaintea Consiliului European cu ocazia plenarei din noiembrie. Domnilor raportori, începe Reimer. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich glaube, Vă mulțumesc, domnule președinte. Ivalo, cred că participă la o altă ședință aici la Parlament. Noi am vorbit înainte de ședința aceasta cu domnia sa. Deci, într-adevăr, în ceea ce privește concertarea, concilierea pe bugetul 2013, uh, vedem uh, cam ce ne așteaptă în negocierile. Deci, din ceea ce vedem în această conciliere, vedem ce ne va aștepta în uh, discuțiile privind CFM. La prima rundă de negocieri, practic s-a dat tonul și dacă acest ton nu se va schimba, atunci e clar că și noi va trebui să ne pozi- schimbăm poziția vis-a-vis -vis de, către cons- de Consiliu. De ce menționez lucrul acesta? Deoarece, oricât de bună ar fi fost colaborarea noastră până acum cu președinția cipriotă, uh, în momentul de față ar trebui să intrăm în detaliu, să analizăm detaliile, iar această analiză nu ar putea fi făcută într-o ședință publică. Și tocmai de aceea voi începe cu uh, cifra 10 din Toolbox, care în engleză spune clar că în urma acordului uh, atins de Consiliul European, procedura legislativă menționată în tratat trebuie să fie urmată, iar în cadrul acestei proceduri trebuie să se respecte prerogativele fiecărui, fiecarei instituții europene în parte. Prin urmare, CFM-ul trebuie să fie adoptat de către Consiliu cu aprobarea Parlamentului European. Asta se spune la cifra 10. Dați-mi voie să vă amintesc care este textul articolului 312 aliniatul 2 din Tratatul de la Lisabona. Acolo se spune că într-o procedură extraordinară Consiliul promulgă un regulament cu privire la adoptarea CFM. După acordul obținut din partea Parlamentului European, Consiliul European decide asupra CFM-ului. Deci, iată că președinția cipriotă încearcă practic să, să eludeze cele scrise în articolul 312 din tratatul de la Lisabona. Cât vom mai accepta lucrul acesta? În momentul în care Consiliul European adoptă o asemenea poziție, e clar că o trăvește de la bun început orice fel de încercare a noastră de a negocia. Aceasta este senzația mea. Deci nu pot decât să le transmit omologilor noștri că ar trebui să învețe să citească corect, în cazul în care sunt capabili să o facă. Bine, acum, acum m-am mai liniștit după ieșirea aceasta. Dar vă asigur că pot fi mai rău de atât. Bine, acum trebuie să evaluăm situația. La o primă vedere, vedem uh, propunerile Consiliului în acest toolbox care cuprinde 15 cifre și propunerile Consiliului sunt practic uh, propuneri de scădere a tuturor propunerilor făcute sau aproape tuturor uh, propunerilor făcute de către comisie. comisie. Și scăderile uh, merg de la 0 până la 37%. Spre exemplu, la Connecting Europe se propune o scădere, la rubrica 1A se propun, bineînțeles, scă- scăderi. Deci, știți prea bine cum trebuie să citim aceste tabeluri care ne-au fost, tabele care ne-au fost uh, puse la dispoziție. Știți foarte bine că aceste aceste documente sunt deosebit de complicate și uneori uh, sunt cu atât mai complicate cu cât sunt făcute în așa fel încât să nu ne putem da seama de la bun început care sunt într-adevăr scăderile. Vedem că la 1B avem 4% uh, scădere, la 3 mm, uh, I avem o scădere de 3%, uh, la Global Europe 12% scădere, la, administ- la cheltuielile administrative încă nu s-au operat uh, scăderi, dar cu siguranță Consiliul va găsi ceva și pentru asta. Și toate astea sunt cu atât mai dificile pentru noi, cu cât, în ciuda faptului că am dat dovadă de o atitudine pozitivă în cadrul uh, negocierilor și dialogurilor pe care le-am purtat de-a lungul timpului cu diferiții omologi, cu uh, secretarii de stat, cu președinția cipriotă, ne-am dat seama că Pur și simplu, omologii noștri au, și-au bătut joc pur și simplu de bunăvoința noastră. Pentru că, iată, omologii noștri încearcă pur și simplu să eludeze uh, prerogativele pe care cu toții le avem. De fapt, încearcă să neglijeze și să lase la o parte prerogativele care revin Parlamentului European. Faptul că aceste documente sau aceste cifre pe care le avem în fața noastră sunt uh, practic uh, catalogate de către omologi ca, ca fiind uh, doar un punct de plecare ne arată cât se poate de clar, clar că mai mult ca sigur scăderile acestea vor fi chiar mai mari odată ce negocierile vor, vor avansa. N-are sens să intru acum în detaliu cu privire la fiecare rubrică în parte, pentru că cu siguranță Vom, uh, vom mai discuta uh, acest subiect și ar fi bine să o facem în spatele ușilor închise. Ar, ar fi cazul să analizăm toate aceste scăderi propuse pentru fiecare rubrică în parte. Însă, eu cred că doar două dintre lucrurile importante pentru Parlament au fost într-adevăr uh, luate în considerare de către Consiliu. Flexibilitatea, spre exemplu, fără a face referire acum la raportul interimar, a fost uh, chiar mai mult uh, redusă vis-a-vis -vis de propunerile anterioare. Deci flexibilitatea s-a redus la jumătate, cred că. Vă dați seama ce flexibilitate mai este asta. La resursele proprie există o oarecare deschidere vis-a-vis -vis de uh, taxa pe tranzacția financiară, dar uh, subiectul acesta nu este prezentat într-o manieră cât se poate de clară. Și mai avem și uh, rezerva despre care tot am discutat și care ar, este în momentul de față o opțiune, între ghilimele, pentru Consiliu, dar cam atât din, din tot ceea ce ne-am dorit noi. Acum, în ceea ce privește procedura pe următoarele săptămâni și următoarele luni, E clar că săptămâna viitoare avem o ședință a grupului de contact. Am stabilit ca după ședința de luna de la Strasburg să organizăm o ședință cu Consiliul la Bruxelles înainte de ședința uh, oficială de marțea Asta pentru a putea, într-adevăr, discuta subiectul înainte de reuniunea de miercuri din, uh, din plen. Noi am spus întotdeauna că suntem dispuși, în calitatea noastră de negociatori, să discutăm absolut toate subiectele și să le negociem într-adevăr. Acum depinde, totul depinde de modul în care această ofertă a noastră va fi într-adevăr folosită de către echipa lui Van Rompuy. Noi vom fi pregătiți să purtăm discuții. De asemenea, Totul va depinde de modul în care în noiembrie, înainte și după summit, vom trata într-adevăr uh, în detaliu sau vom avea posibilitatea de a trata în detaliu subiect, subiectul. No, eu cred că poziția uh, Parlamentului European uh, trebuie să fie una cât se poate declara. asta pentru ca noi să putem într-adevăr negocia uh, Uh, cu uh, Consiliu Vom încerca să prezentăm, să vă prezentăm uh, documentele necesare pentru a a vă da dumneavoastră ocazia de a reacționa la propunerile noastre inițiale și vom încerca pe baza opiniilor noastre să cristalizăm opinia Parlamentului European. Știți prea bine care au fost întotdeauna dorințele noastre. Cifre cât se poate de echilibrate, sume pe care cu siguranță nu le, nu le primim acum prin propunerea Comisiei uh, Cipriote. Ne-am cerut așadar uh, aceste sume cât se poate de exacte. De ce? Pentru că acestea sunt deosebit de importante, dată fiind criza cu care ne confruntăm. Deci dacă e să depășim criza cu care ne confruntăm, atunci avem nevoie de uh, finanțe suficiente la 1A și la 3 la rubrica 3 avem uh, nevoie de finanțe uh, potrivite și, de asemenea, nu avem uh, fondurile necesare pentru Connecting Europe, bineînțeles, pentru programele care vizează îmbunătățirea renumărului Uniunii Europene la nivel mondial, etc., etc. Și această această poziție a Consiliului mi se pare că este una care nu poate decât să ne întristeze și, ba, și mai mult decât atât, să ne facă pesimiști în ceea ce privește angajamentul de care va da dovadă Consiliul în ceea ce privește demararea și continuarea și cu atât mai mult încheierea unor proiecte cât se poate de uh, necesare pentru creșterea economică europeană. Pentru a avea această creștere avem nevoie de uh, fonduri și avem nevoie de asemenea de flexibilitate. Acea rezervă menționată de unii și de alții nu este suficientă nici pe departe. Avem nevoie de flexibilitate. Asta pentru a nu ne uh, submina, practic, uh, bugetul pentru a nu ne lăsa, ce știu eu, surprinși în următorul cadru financiar de diferite noi uh, nevoi de plată sau de angajament. Deci, dacă e ca CFM-ul să fie unul solid, atunci trebuie să spunem într-o manieră cât se poate de clară Consiliului care sunt așteptările noastre și, de asemenea, Consiliul, la rândul său, va trebui să fie suficient de puternic pentru a face față tuturor presiunilor pe care unele dintre statele membre le uh, exercită asupra Consiliului ca și instituție. Deci ambele uh, instituții europene, Parlamentul, dar și Consiliul trebuie să fie dispuse să negocieze într-adevăr și să includă toate acele elemente necesare, atât de necesare în cadrul financiar multianual. Iar pe acest, uh, acest uh, proces de negociere este ar trebui să fie unul cât se poate de clar, este de altfel statutat în uh, tratatul de la Lisabona. Iată, până în momentul de față, se pare că litera tratatului de la Lisabona nu este suficient de puternică și nu este respectată de unii și de alt, al, alții. Atâta timp cât nu ne respectăm unii pe alții, atunci uh, nu vom reuși să obținem mai nimic. Ar trebui să ne dăm seama că Oricât de important ar fi bugetul pe 2013, acesta nu este neapărat cel mai cel hotărător cu adevărat. Ar trebui să Bine, este un subiect uh, important, dar ar trebui să, să, să trecem mai departe dacă e într-adevăr să creem acel pas înainte de care pe care cu toții ni-l dorim. Eu consider că multe dintre statele membre sunt dispuse să ajungă la o înțelegere, țin, ținând cont și respectând uh, prerogativele Parlamentului European. Majoritatea statelor membre sunt dispuse să recunoască Parlamentul European, din păcate există altele care blochează totul. Și atâta timp cât Consiliul nu reușește să elimine presiunea exercitată de urmă state, nu vom reuși să negociem cu adevărat și să, găsi, să găsim o cale potrivită. Mulțumesc! Merci, Heimer, euh, c'est très... Mulțumesc! O prezentare foarte clară. Nu știu la ce face aluzie uh, în această poziție tip Gary Cooper, pare a fi un adevărat erou care se va lupta singur în fața patru adversari. Și nu știm cine este Grace Kelly în toată această poveste. Jean-Luc, dorești să ne faci prezentarea referitoare la resurse? Da. Mulțumesc. La ultima întâlnire, președintele a fost optimist, eu pesimist. Eu uh, nu m-am îndreptat prea mult către o atitudine mai optimistă între timp. Documentul prezentat de președinție. Singurul lucru pozitiv pe care îl putem remarca aici este că legătura între CFM și resurse proprii este menținută, dar cred că nimic în plus. Ce vreau să spun cu asta? Că era clar că Consiliul până acum n-a avut niciodată o dezbatere pe fond și nicio dezbatere tehnică în legătură cu tema resurselor proprii. Ceea ce se adaugă la toate acestea este că, într-adevăr, președinția face referință la cadru financiar multianual în uh, cooperarea consolidată, însă nu e clar aici dacă vom primi o propunere concretă din partea Comisiei, integrând aici și posibilitatea de a avea resurse proprii. Nu-i deloc clar. Așa că eu unul alăturându-mă poziției exprimate de Raime, cred că față de Parlament există două puncte la care am dorit să vedem care va fi poziția noastră de negociere. Pe de o parte, flexibilitatea, pentru că acesta este punctul cheie al negocierii, al oricărei negocieri până la urmă, pentru că uh, la cifre cred că nu ne putem face prea multe iluzii și pentru a putea compensa acest lucru ar trebui să avem un pic de flexibilitate. Pe de altă parte, deocamdată nu văd cum uh, s-ar putea a, uh, limita propunerea Parlamentului referitoare la resurse proprii sau cu ce ar putea veni Consiliul în acest sens și ar trebui să fim foarte atenți pentru a avea cel puțin un acord pentru a putea lucra în continuare pe tema resurselor proprii și a face legătura între acestea și a, uh, execuția CFM-ului. Dacă nu, până la urmă vom termina în coadă de pește și Parlamentul se va afla într-o poziție foarte dificilă. Mulțumesc. Merci, Jean-Luc. Mulțumesc, Jean-Luc. Salvador, te rog. Mulțumesc. Jean-Luc a exprimat foarte clar care este senzația noastră în legătură cu cealaltă parte a comunicării președinției și anume cea referitoare la resursele proprii. Nu suntem foarte mulțumiți și nu considerăm că propunerea președinției uh, cipriote și a lui Van Rompuy ar ține cont de angajamentul politic pe care și-l dorește Parlamentul în ceea ce privește resursele proprii. Singurul lucru, într-adevăr, președinția cipriotă a redactat un document în care, dacă într-adevăr se reduce cu 100 de miliarde de euro această propunere, aceasta este față de propunerea făcută de Parlament uh, în raportul SURE. Deci, iată, vom avea o scădere destul de drastică. Dar dacă facem referință la propunerea comisiei, care este, să zicem, modelul față de care ne comparăm toți, Raime a explicat foarte bine care este situația, pentru că practic nu facem decât să punem cifre acestei nemulțumiri a noastre și situația este așa cum este în urma negocierilor pe cu Consiliu. Acum avem o propunere cu mai puține cheltuieli, cu mai mică marjă de flexibilitate și o propunere care nu face niciun pas înainte în ceea ce privește resursele proprii. Mai mult, avem o propunere în care, chiar și în cazul în care nu se ajunge la un acord, acesta ar fi cazul uh, cel mai uh, uh, pozitiv pentru noi din punct de vedere al angajamentelor. Și propunerea cipriotă a înghețării bugetului și a celei creșteri de 1%, nici măcar aceea nu este acceptabilă de către toate statele membre. Așa că în aceste condiții cred că e foarte greu să avem o adevărată dezbatere. E adevărat, că noi la Parlament avem o putere de negociere redusă, însă până la urmă avem nevoie de o propunere din, parlament, din partea Parlamentului pentru a avea un da sau un nu clar. Și, domnule președinte, cu cifrele acestea pe care le avem acum în față și știind că președinția cipriotă și președintele Consiliului amenință să facă și mai multe reduceri pentru care va trebui să prezinte priorități negative și aceste priorități negative, bineînțeles, noi la Parlament nu suntem deloc uh, pregătiți să le acceptăm. Cred, deci, că ținând cont de toate aceste elemente, ceea ce ne așteaptă în următoarele săptămâni și luni nu va fi deloc ușor. Nu avem niciun fel de stimulent aici la Parlamentul European pentru a spune da acestor propuneri. Dar oricum, această decizie o lăsăm în mâna uh, negociatorilor noștri atât de activi și abili și așa cum am spus la început, dacă nu avem resurse pentru politicile comunitare, măcar să avem o mai mare flexibilitate care să ne permite o bună alocare a resurselor, lucru pe care nu-l poate face Consiliul și, pe de altă parte, Comisia nu are inițiativa politică necesară pentru a face această redistribuție a resurselor care este necesară. Așa că asta este principala provocare a Parlamentului European în viitoarea perioadă financiară, să aibă această flexibilitate a bugetului, astfel încât alocarea resurselor europene care sunt necesare pentru fiecare politică în parte să o facem aici la Parlament. Cred că aceasta este singura soluție acceptabilă pentru noi. Mulțumesc. Merci Salvador. Elga. Mulțumesc, Helga. Anca Alain. Mulțumesc foarte mult, Alain. Nu vreau să repet cele spuse deja de Reimer și nu vreau nici să repet uh, observațiile individuale, vreau să spun că împărtășesc această părere. Ne găsim într-o situație din punct de vedere politic unde e vorba de șanse, de oportunități ratate. S-a vorbit de resursele proprii, de oferta de negociere, ai subliniat foarte clar despre ce investiții e vorba în următorii ani și în ceea ce privește strategia Europa 2020 toate depind, bineînțeles, de factori precum unde putem uh, direcționa cel mai bine fondurile europene, de factori de eficiență, putem învăța foarte mult din trecut, bineînțeles. E, nevo- e nevoie de consolidare, e nevoie de investiție pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a genera competitivitate. Doream să subliniez acum că, am luat parte că nu am luat parte vineri la această um, rundă de negocieri vineri, dar acum, ascultind, ascultându-i pe colegi, îmi dau seama cât de negativă, cât de rea e situația. Și acum uh, plec de la premiza unui uh, scenariu cel mai prost. Nu cred că la Consiliu vor reuși să ajungă la un echilibru între interesele Regatului Unit, țărilor uh, contributoare nete, beneficiarii net, să ajungă așadar la o poziție care să reflecte opinia majorității. Pentru noi, acest lucru trebuie să însemne că ar trebui să acutizăm contradicțiile care există între diferitele state membre, înainte de toate, uh, îndeosebi interesele beneficiarilor. Când vine vorba de anul 2012, pentru Germania, dacă ar fi să rămânem la situația actuală, fondurile structurale ar uh, presupune deja o diminuare cu 850 de milioane lucru care ar pune o problemă considerabilă guvernului federal, problemă care ar trebui rezolvată, pentru că există mulți interesați în această finanțare. Având în vedere ședința din noiembrie din Strasburg, cred că ar trebui să aruncăm încă o dată lumina asupra tuturor acestor argumente, ce înseamnă pentru noi, ce înseamnă această poziție atât de mm, eh, limitată, de restrictivă a Consiliului în această dezbatere. Reimer a subliniat foarte clar că nu trebuie să ajungem la un acord cu orice preț. Și asta a fost și poziția mea de demult. Uh, Însă, atunci când facem această afirmație, trebuie să subliniem în cadrul colegilor care împărtășesc această poziție că există ar- riscul repetării argumentului că atunci când criza bancară, criza economică, criza politică a Uniunii e atât de mare, dacă mai adăugăm și criza bugetară, atunci cum putem reacționa? Dacă vrem totuși să găsim un răspuns, trebuie să ne înarmăm și trebuie să știm foarte clar uh, cum putem să ne opunem acestui argument și trebuie să facem acest lucru pentru că suntem răspunzători în fața celor 500 de milioane de cetățeni europeni. Și acesta ar trebui să fie principiul de care trebuie să ținem cont dacă nu vrem să cădem la o înțelegere mai mult sau mai puțin uh, favorabilă. Deci trebuie să avem o atitudine negativă dacă Consiliul nu dă dovadă de flexibilitate. Acest lucru mi-a atras atenția și asupra unui articol din Frankfurter Allgemeine Zeitung referitor la cadrul financiar multianual că acum Consiliul um, consideră că poate recurge la veto dacă nu ajungem la o înțelegere și facem facem o gestiune a pe, bazată pe 11 Bine, nu trebuie să discutăm aici ce face de fapt Consiliul și dacă am putea ajunge la o înțelegere și care este poziția pe care ar putea reveni Consiliul. Pe scurt, aceste estimări negative, care este totuși poziția noastră. Nu există nicio înțelegere, lucrăm cu plafonul din 2013 și Consiliul precum uh, în cazul bugetului 2012, nu este dispus să se limiteze la acest uh, plafon. Iată cu ce ne confruntăm în cazul PBR6. Ne referim așadar la plafonul din 2013, însă în uh, ceea ce privește procedura de execuție bugetară, vechile reguli ale jocului nu mai sunt valabile. Aș dori așadar să văd care este și părerea colegilor vis-a-vis -vis de acest subiect. Mulțumesc! Merci, Helga. Mulțumesc, Helga. Iuta. Ja, vielen Dank. Ähm, Mulțumesc pentru a începe de unde a rămas ähm, Helga. Regulile jocului se reflectă și în tratat. Acestea vor fi prelungite. Nu e vorba doar de plafonul ultimului an bugetar, ci, doar, ci toate regulile uh, toate regulile existente vis-a-vis -vis de acest cadru financiar multianual cu care, de care ne ocupăm la ora actuală. Acesta continuă, nu ne găsim dintr-o dată fără reguli și trebuie uh, să găsim o soluție. Dacă vorbim de resursele proprii, atunci înțeleg că trebuie să privim partea veniturilor, dar cred eu că trebuie să ținem cont și de obiectivul uh, care a fost întotdeauna așa, anume eliminarea tuturor subvențiilor. Acesta a fost, practic, uh, obiectivul după care ne-am ghidat și am putea spune, da, într-adevăr, cea de-a doua opțiune menționată, spre care ne-am putea întreba, și anume obiectivul Parlamentului, eliminarea tuturor reducerilor și, uh, ne, și recursele la alte resurse proprii, dar este evident că nu s-a ajuns la acest obiectiv și dacă urmărim discuțiile din Consiliu, constatăm că se afirmă tot mai mult că statele membre, în primul rând, insistă asupra acestor tăieri bugetare, dar există state membre noi care insistă asupra acestora. Se insistă atât asupra unor tăieri mai mari, cât și asupra diminuării bugetului. Și atunci ne întrebăm pur și simplu care-i sensul, din, care-i logica generală. Reimer afirma în ceea ce privește administrația că nu se știe exact la cât se ridică reducerile, însă se știe clar, lucru prezentat deja oricum de comisie, și anume această reducere de 1% în ceea ce privește personalul, reducerea anuală, că se va continua cu această inițiativă. În plus, în contradicție cu ceea ce spunem întotdeauna nume procedura codeciziei și cea referitoare la cadrul financiar multianual trebuie disociate, au a, stabilit tot ce doresc să, se reglement, să fie reglementat în ceea ce privește partea administrativă, toate lucrurile care ar trebui să se regăsească în noul statut. unde Parlamentul European a luat deja poziție prin cadrul Comisiei DROA și unde Consiliul nu poate să își exprime o poziție, ca să nu mai vorbim de o poziție comună. Și acum, pur și simplu, fac toate aceste afirmații în, și le înscriu în uh, cadrul financiar multianual. în căsuța de negociare. Trebuie să ne asigurăm că nu se amestecă lucrurile. În continuare, fie că e vorba de Clint Eastwood uh, sau nu, indiferent cum vrem să numim situația, Consiliul pleacă de la premiza, sau să spunem multe state membre din Consiliu pleacă de la premiza că uh, va exista o ultimă noapte a negocierilor. Dacă parcurgem procesele verbale, putem observa că deja se folosesc argumente cu trimitere la dorința de a lăsa totul pe această ultimă noapte a negocierilor. Așadar, se crede că și de data aceasta lucrurile se vor desfășura ca până acum. Și se neagă pur și simplu faptul că Parlamentul European a afirmat de la început că dacă veți continua această cale, atunci e cu siguranță uh, calea cea mai sigură de a vă lovi de refuzul Parlamentului. Nici uh, nu vreau să amintesc obiectivele afirmate de echipa de negocieri la prima întâlnire. Deja la vremea respectivă uh, Reimer sau președintele, nu mai știu cine, spusese că e cea mai sigură cale de a genera un refuz al Parlamentului. Sper că își vor da seama în cele din urmă de acest lucru, însă se pare că nu. Și dacă, având în vedere toate acestea, acum Salvator nici nu mă mai ascultă, însă au mai fost și alții prezenți la acea întâlnire. Ar trebui pur și simplu să încetăm. Acum să vorbim despre această ofertă, între ghilimele, prezentată de președinția cipriotă în căsuța de negocieri, le spune da, doar dacă dacă sumele sunt atât de mici, mici, atunci avem nevoie de mai multă flexibilitate. Dar am spus acest lucru și în urmă cu 20 de ani, și în urmă cu 10 ani și tot așa. Uh, unde s-a făcut modificări, de fapt nu aveam nevoie. Aveam, într-adevăr, nevoie de flexibilitate și nu trebuie să ne băgăm în cap că mergem pe abordarea comisiei. Acestea sunt cerințele noastre minime. Am spus de la început că um, comisia îngheață bugetul și noi nu credem că putem să ne desfășurăm activitatea cu resurse înghețate. Trebuie să fie flexibilitate, dar cred că oricum trebuie să ajungem la o cale de mijloc între o propunere a Comisiei și ceea ce stabilisem noi ca Parlament și în niciun caz sub toate acestea. Merci, Iuta. Göran Ferm. Mulțumesc, Iuta. Göran, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că sunt de acord. Just two minor comments. Două comentarii. În primul rând, cifrele. Din păcate, avem aceleași probleme pe care le, cu uh, definițiile și cu uh, sumele pe care le-am avut și în uh, PBR-urile anterioare. Iată, asta e o problemă politică. Uh, o înghețare a bugetului ar putea însemna orice acum. Regatul Unit cere înghețarea, dar din punctul lor de vedere, o înghețare înseamnă minus 2 miliarde. Pentru mine, înghețarea înseamnă păstrarea nivelului anterior, dar se pare că Regatul Unit înțelege asta altfel. Uh, Uh, nici uh, alți, uh, alte state membre nu au aceeași viziune asupra înghețării ca și mine. Mi se pare că statele membre pur și simplu încurcă angajamentele cu plățile, încurcă cifrele actuale cu prețurile anterioare, încurcă prețurile din 2011 cu cele de anul acesta. Deci e o mare, mare uh, Uh, un mare, mare mișmaș care nu duce la absolut nimic. Cred că secretariatul ar trebui să creeze un document pe care să clarifice discuția aceasta pentru opinia publică, pentru că dacă un cetățean ar urmări, urmări discuția noastră, cu siguranță n-ar înțelege nimic. S-a vorbit în al doilea rând despre scenariul cel mai negativ și eu am vorbit despre el uh, inițial. Uh, de câteva luni încoace ne dăm seama că, iată, există state membre care își doresc doar o scădere, există state membre care își doresc doar apărarea politicilor agricole și mai există state membre care își doresc doar ca și pe viitor să primească același fonduri la politica de coeziune. E clar că acest compromis este unul prost și, har Domnului, am putut observa că ne îndreptăm spre acest compromis prost. Nu putem vorbi doar despre nivelul viitorului CFM, ci trebuie să vorbim și despre conținutul viitorului CFM. Oare statele membre își doresc doar un buget care să prevadă scăderi la infrastructură, cercetare și dezvoltare, etc. Deci asta își doresc statele membre, într-adevăr, pentru viitor, scăderi pur și simplu și nu o disciplină bugetară în adevăratul sens al cuvântului? Uh, ei bine, ar fi dezastros dacă vom reuși să creăm un buget pentru care nimeni să nu își asume responsabilitatea pe viitor. Cred că acest, acest scenariu este într-adevăr uh, dezastros. Trebuie să le explicăm statelor membre că uh, cu cât scad mai mult, cu atât mai mari sunt șansele ca uh, noi toți ajungem într-o situație în care fiecare stat membru în parte își apără propriile venituri și în care nici unul dintre noi, nici unul dintre statele membre nu va obține ceea ce își dorește. Mulțumesc, Sidonia. Sunt de acord cu Reimer. Propunerea președinției cipriote nu este deloc bună. De ce? Dacă președinția cipriotă dorea să ne mulțumească pe toți, ei bine, ce au obținut? Au obținut o propunere care nu mulțumește pe nimeni. Nu voi repeta argumentele menționate de antevorbitorii mei, însă trebuie să fac câteva comentarii cheie. Problema mare este cum vom reuși pe viitor să justificăm scăderile bugetare aplicate acelor regiuni care au reușit în trecut să folosească într-o manieră corectă și eficientă fondurile europene. Cum vom reuși să explicăm faptul că lucrurile care mergeau bine nu vor mai fi uh, finanțate pe viitor? Cum vom reuși, de asemenea, să explicăm faptul că uh, Uh, noul cadru financiar multianual este o dezamăgire mare. Cum vom reuși să explicăm toate uh, scăderile acestea iraționale, pur și simplu? Ați mi să subliniez un lucru care mă îngrijorează. Este uh, vorba despre una dintre doleanțele Parlamentului European, și anume flexibilitatea. Cu tot respectul vis-a-vis -vis de negociatori și negocieri, eu consider că flexibilitatea nu mai este în momentul de față flexibilitatea de care beneficiam în trecut, uh, în trecut când aveam excedente bugetare. Dacă în trecut aveam mai mulți bani decât puteam folosi, pe viitor mai mult ca sigur nu vom, nu vom mai avea aceste excedente. Dacă flexibilitatea e, reprezintă într-adevăr redistribuirea uh, fondurilor din categoriile care nu mai au nevoie de fonduri spre cele care au mare nevoie de fonduri, atunci trebuie să înțelegem că acest concept de flexibilitate nu, nu mai poate fi păstrat. Pentru că acest tip de flexibilitate nu mai este atrăgător în momentul în care ne confruntăm cu bugete care sunt uh, mult prea mici decât oricare dintre nevoile pe care le-am putea avem, avea noi. Deci noi trebuie să ne concentrăm într-adevăr pe dimensiunea bugetului, dar nu trebuie să ținem uh, cu dinții de anumite plafoane, plafoane stabilite, trebuie să ne gândim doar la crearea unui buget care să fie pe măsura ambițiilor stabilite de către Uniunea Europeană la odată cu promulgarea uh, tratatului de la Lisabona. Deci trebuie să privim acum uh, bugetul nu ca pe un scop în sine, ci ca pe un instrument menit a ne ajuta să atingem toate obiectivele pe care deja le-am uh, statutat. Uh, flexibilitatea nu ne mai oferă marjă de acțiune, pentru că nu mai avem marja aceea de acțiune pe care o aveam în trecut în momentul în care bugetele noastre erau excedentare. De asemenea, când vine vorba de flexibilitate, trebuie să ținem cont și de drepturile Parlamentului European. Flexibilitatea nu ar trebui să însemne găsirea unor uh, soluții de ultim moment, uh, găsirea în sânul Comisiei a acestor soluții. Nu. Flexibilitatea ar trebui să țină cont de puterile noi ale Parlamentului European și Parlamentul European trebuie să fie permanent consultat. Dar iată că lucrul acesta trebuie să-l repetăm din nou și din nou omologilor noștri din celelalte instituții europene. Și pentru a încheia, Această creștere mică a, a bugetului cu 1% din VNB-ul uh, celor două, 27 de state membre este uh, practic un, un, un buget minim pe care avem dreptul de a-l uh, cere atâta timp cât uh, ne dorim într-adevăr să atingem toate acele ambiții pe care le-am uh, saturat în trecut. Eu cred că această creștere este absolut minimă față de adevăratele uh, nevoi pe care le avem. Iată, din păcate, Iată, din păcate, că viziunea aceasta a mea, a noastră, a tuturor, nu este împărtășită neapărat de ceilalți care nu văd dincolo de propriul no- lor sau propriul lung de nas. Deci eu cred că Parlamentul European ar trebui să provoace instituțiile, celelalte instituții și să țină cu dinții de propunerea sa. Alda. Obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria uh, repetir algumas coisas que foram ditas e sobre as quais... Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să reiau argumentele antevorbitorilor mei cu care sunt de acord. Aceștia au subliniat în repetate rânduri și în diverse feluri că bugetul Nu este suficient bugetul care reprezintă 1% din VNB. Aș dori să vorbesc despre responsabilitatea pentru decizia pe care trebuie să o luăm în cadrul negocierilor. Sunt, uh, trebuie să recunosc, șocat că aici, în uh, sânul eurodeputaților, reprezentanți ai poporului aleși în mod democratic, apare, apar aceste concepte de uh, beneficiar și contributor net. Nu e o situație care reflectă realitatea și ar trebui să fim foarte prudenți când uh, folosim aceste, acești termeni. Această decizie înseamnă că preluăm foarte multă responsabilitate. Noi, în calitate de Parlament European, trebuie să luăm decizii importante pentru viitor. Noi, în calitate de aleși ai poporului, trebuie să fim uh, deschizătorii de drumuri. Poate că reiau uh, cele spuse deja legate de bugetul 2013. Nu avem suficient curaj, nu avem uh, suficient de curaj pentru a ne opune politicii de austeritate bugetară a șefilor de stat și de guvern. Cred că Parlamentul European ar trebui să fie mult mai ambițios în ceea ce privește politica bugetară și cadrul financiar multianual. Dacă nu facem eforturi și uh, nu elaborăm o viziune de viitor mai ambițioasă, atunci probabil la negocieri va rezulta un buget care este mult sub bugetul anterior și nu mi se pare acceptabil, ar fi un regres considerabil pentru CFM și pentru investiții. investiții care ar trebui să contribuie la mult lăudată creștere economică, ocuparea forței de muncă. Aceste formule sunt repetate mereu de guverne, dar în cele din urmă nu rămân decât, nu sunt decât cernală pe hârtie. Cred că că le datorăm mai mult cetățenilor europeni care suferă de pe urma consecințelor crizei, care merită mai mult. Domnul Alvaro, da, Ida are dreptate, Ada are dreptate. Normal că trebuie să le arătăm cetățenilor europeni că instituțiile europene sau Uniunea Europeană uh, își folosește într-o manieră eficientă fondurile proprii. Uh, lucrul acesta e important. Nu vorbim aici despre bugetele naționale, nu. Vorbim despre bugetul Uniunii Europene, buget al uh, primit de, de către Uniunea Europeană din partea cetățenilor europeni. Uh, în ceea ce privește diferența dintre contributori și uh, beneficiari neți, e drept că aceste concepte există, sunt, încărca, uh, sunt uh, încetățenite în realitate. Însă, lucrul acesta sau aceste concepte nu sunt neapărat hotărătoare. În același timp, Trebuie să vedem că discuțiile purtate în uh, statele membre în momentul de față sunt într-adevăr aprinse și iată în acest context uh, deloc favorabil uh, venim și noi pentru a discuta despre CFM. Această situație aprinsă din statele membre blochează oarecum puterea de reacție a instituțiilor europene. Din păcate, deși nu ar trebui să, să o facă. Deci, uh, Iată cu ce ne uh, confruntăm noi în momentul de față. Spre deosebire de uh, Sidonia, eu nu cred că nu ar trebui să discutăm despre, despre excedente sau uh, deficite și uh, tema aceasta este importantă, dar eu consider că trebuie să ne concentrăm asupra temei esențiale, acel uh, un procent. În momentul în care vorbim despre acest 1%, despre această limită, trebuie să le spunem clar statelor membre că acesta este plafonul. Nici mai mult, nici mai mult. Mai mult. Dacă discutăm cu Uh, statele membre într-o manieră rațională, atunci uh, se prea poate să ajungem la un consens. Însă se pune întrebarea care este tonul pe care trebuie să-l adoptăm pentru a ajunge într-adevăr la acest consens cu statele membre. Cum reușim să ajungem pe aceeași lungime de undă cu, cu ele? Și iată că în momentul de față putem ajunge, uh, să putem duce discuția la, la acele uh, fonduri neutilizate. Putem vorbi despre deficite și excedente. Dacă excedentele, dacă fondurile nefolosite ar putea, într-adevăr, fi incluse din nou în bugetul Uniunii Europene, atunci iată că am putea obține fonduri suplimentare care ar putea duce la suplimentarea bugetului. Deci, iată, uh, discuția este una mult, mult mai complicată și poate că am putea să explicăm uh, cu o atitudine consecventă am putea așadar explica statelor uh, membre că acest 1% nu este chiar uh, prea mult. Dar avem nevoie de o atitudine constructivă și atitudinea aceasta constructivă trebuie să fie uh, în continuare cristalizată. Trebuie să le arătăm statelor membre că reducerile propuse vor uh, fi în detrimentul majorității dintre ele. Uh, în momentul de față, iată, acesta este, este levierul pe care îl putem, pârchia pe care o putem uh, folosi în negocieri. Trebuie să le arătăm statelor membre că bugetul european este într-adevăr important pentru toți Uh, cetățenii, inclusiv cetățenii uh, pe care îi uh, reprezintă. Deci, putem să le, sau trebuie să le arătăm statelor membre că cu ajutorul nostru ar putea să se ridice la așteptările propriilor cetățeni. Deci aceasta este discuția sau acesta este subiectul discuției pe care ar trebui să-l promovăm în relația noastră cu statele membre, nu scăderile sau uh, Uh, creșterile. Domnul Vaughan. Uh, Mulțumesc. În urma votului de săptămâna trecută din Camera Comunelor, mă simt un pic vinovat um, să iau cuvântul în cadrul acestei dezbateri, însă, în favoarea mea, aș afirma că sunt din țara Galilor. Și noi avem o altă atitudine față de bugetul UE, cel puțin față de un buget decent pentru finanțarea unor inițiative menite să creeze locuri de muncă. Noi suntem în favoarea acestora, însă din păcate nu guvernul Serigalilor este cel care ia parte la masa negocierilor, ci guvernul um, Regatului Unit al Marii Britanii, din păcate. Asta e problema cu care ne confruntăm. Mi se pare că după votul de săptămâna trecută din Camera Comunelor, David Cameron a făcut anumite amenințări, cred că din punctul meu de vedere, e un semn de vulnerabilitate. Dovedește că a eșuat, că nu a, reușit să ajungă la un consens și iată de ce recurge la amenințarea de a folosi dreptul de veto. Nu știu cât e de probabil, însă să folosească această alternativă. Pentru mine, întrebarea este la ce puncte de negociere putem recurge. Mie mi se pare că uh, în acest moment uh, Regatul Unit, dacă ar putea să folosească dreptul de veto, ar pierde ar pierde rabatul și trebuie să ținem cont de acest lucru în cadrul negocierilor. Regatul Unit nu va renunța la acest uh, rabat. Dacă Regatul Unit e să renunțe, atunci trebuie să primească ceva în schimb. Un alt punct important cred că vizează termenul de referință. Comisia folosește datele din 2000 2013 guvernul, folosește, guvernul Regatului Unit folosește um, cifrele plăților din 2011, deci fiecare are un alt termen de referință și poate că am putea să ne concentrăm asupra termenilor reali. Eu cred că am putea să dăm dovadă de flexibilitate referitor la această linie de referință și Cred că acest lucru ne-ar uh, da mai multă marjă de manevră dacă începem să discutăm cu Regatul Unit și cu celelalte state membre, poate referitor la care să fie această lință, linie de referință și cred că ar fi în favoarea tuturor și le-ar permite participanților la negocieri să plece cel puțin cât de cât mulțumiți, uh, fără să aibă impresia că au pierdut tot. Da, mă temeam, spune domnul președinte. Îmi cer scuze, aș dori să fac doar două observații în ceea ce privește Acordam, acordul din 1983, uh, 84 uh, e un punct foarte important. Um, nu cred însă că ne putem folosi de acest avantaj față de Regatul Unit în ceea ce privește membrii partidului dumneavoastră care au votat împreună cu 53 de membri din partidul meu care trebuie să părăsească Uniunea, uh, nu e votul lor care contează, ci votul Partidului Laborist, cel care cere tăierile adevărate. Unde vrem să le facem? Nu putem să facem, uh, să cerem acest lucru în public, uh, umilind de asemenea primul ministru acum când demarează negocierile. Dacă nu ne puteți răspunde acum, poate ne puteți răspunde săptămâna viitoare sau prin e-mail. Unde ați dori așadar să facă aceste tăieri? Pentru că eu nu sunt în favoarea acestei abordări. Un debat uh, britanico. Nu o să deschidem acum o dezbatere britanico-britanică și în niciun caz uh, anglo-galeză, nu? Nu, ar fi redutabil. Așa că sunt pentru orice ar putea menține unitatea Regatului Unit. Domnul Atong. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a, a sprijini, prin a-mi oferi sprijinul premierului David Cameron. Aș dori de asemenea să felicit președinția cipriotă. Cred că au făcut uh, o muncă excelentă și cred că merită felicitările noastre. Curtea de Conturi a publicat un raport astăzi referitor la anul 2011. Cred că ați primit cu toții un exemplar. Uh, acest raport uh, include date foarte interesante care sublinează încă o dată că nu s-a oferit niciun acord pentru cheltuielile din 2011. Există câteva observații foarte interesante în acest raport. În primul rând, plus valoarea europeană pentru multe proiecte a fost foarte greu de demonstrat. Și o a doua observație impresionantă că nu s-a făcut aproape niciun efort pentru a îmbunătăți eficacitatea sau pentru a face economii în cadrul proiectelor. Prin urmare, Curtea de Conturi a făcut aceste observații pentru anul 2011 în manieră retrospectivă și poate că comisia noastră ar putea să sublinieze încă de la început în etapele uh, inițiale ale CFM că trebuie să ne concentrăm asupra eh, realizării unor economii. Dacă reușim să facem acest lucru, sper că Curtea de Conturi va fi în măsură nu doar să își eh, dea consimțământul, ci și să genereze economii reale pentru cetățenii noștri. Merci, Monsieur le Président. <clears throat> J'oublie pas que nous sommes dans la, dans la commission. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că ne aflăm la Comisia de Bugete, pot să spun în primul rând că am ascultat cu foarte mare atenție ce să spun și sunt de acord cu nemulțumirea generală. Și în ceea ce privește forma, știți că francezii sunt foarte sensibili uh, în ceea ce privește forma și putem vorbi de o adevărată lipsă de politețe în ceea ce privește Consiliul uh, în legătură cu forma și uh, de o adevărată atitudine superioară în ceea ce privește conținutul. Așa că uh, ne aflăm aici în cadrul propunerii de lor, pentru că este o reîntoarcere în viitor, să spunem. Aș vrea să fac un comentariu. Președintele a făcut, ca de obicei, o remarcă preliminară excelentă și anume aceea că votarea bugetului este actul cel mai uh, democratic al unei adunări parlamentare. Domnule președinte, ne aflăm aici într-o altă lume. Bugetul despre care discutăm, cu tot felul de măsuri și de propuneri în ceea ce privește flexibilitatea și să nu uităm că sunt de acord cu aceste propuneri făcute. Toate acestea uh, au o parte de nevoi contabile, dar nu ar trebui să ne facă să uităm fondul dezbaterii, pentru că adevărul este că discutăm cu Consiliul care este oarecum schizofrenic. Uh, ce este tipic uh, schizofrenicului este că e o persoană cu două personalități, cu personalitate divizată care nu corespunde realității din jur. E vorba de o perturbare a comportamentului și iată ce am constatat din partea Consiliului. Pe de o parte, un discurs în legătură cu mai multă Europa, mai mare integrare, majoritatea spun așa ceva și se dau exemple precum decizii anterioare, moneda unică, piața unică și așa mai departe, pe de altă parte un proces de dezintegrare bugetară. Ori principalul instrument de integrare este tocmai bugetul. Deci, pe de o parte, putem considera că statele membre transformă bugetul într-o variabilă de ajustare a bugetelor naționale. Și uh, toate grupurile ale agricultorilor, ale celor care nu spun nimic, dar au, se gândesc la multe, toți aceștia se poziționează în funcție de bugetul european care trebuie ajustat. Același lucru se întâmplă și cu politica. Dacă vedeți care sunt discursurile politice, Europa servește la acest lucru. Pe de o parte, este utilă ca țap uh, ispășitor, pe de altă parte este soluția magică și în orice caz ne dăm seama că nu există o adevărată viziune politică, uh, bineînțeles ca și în cazul viziunii bugetare. Oricum, domnule președinte, împărtășind îngrijorările uh, celor care s-au exprimat aici și propunerile care s-au făcut, uh, nu, nu știu dacă Parlamentul n-ar trebui să organizeze o dezbatere politică în legătură cu acest subiect al Europei și proiecția sa politică și bugetară pentru a vedea dacă Consiliul se poate exprima în legătură cu politica și viitorul Europei și să susțină eventual această propunere bugetară ca expresie politică a sa. Cred că Comisia pentru Buget are această îngrijorare în legătură cu gestiunea tehnică a bugetului, și cred că ar trebui să atrag atenția instituțiilor parlamentare în legătură cu nevoia unei dezbateri politice care să treacă dincolo de dezbaterea bugetară. Mulțumesc! Mulțumesc, Dominic. Jan Albrecht. Yes, uh, President, I would just... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să două întrebări referisor la tacticile negociatorilor noștri. Una din întrebări se adresează lui Reimer Böge, și anume care ar fi situația noastră în calitate de Parlament European dacă Consiliul este de acord cu poziția noastră vis-a-vis -vis de CFM, vis-a-vis -vis de poziția noastră dacă nu sunt de acord. Care ar fi poziția noastră în ambele situații? Uh, încerc să formulez cât se poate de diplomatic care ar fi de fapt cea mai bună soluție pentru noi. Și cea de-a doua întrebare. Poate că am pierdut din vedere ceva, nu înțeleg însă la ce anume ne referim când spunem că nu trebuie să acceptăm CFM pentru că avem celelalte căi legale. În calea legală 1, 121, 1, 112 e clară, dar poate că se încearcă prelungire a regulamentelor existente. Avem alternativă, alternative reale sau pur și simplu sunt niște alternative ipotetice? Ar trebui în această comisie să avem un răspuns foarte clar. Se poate să nu avem CFM și să avem politici multianuale? impresia generală e că nu e posibil. Cred că sunt două puncte importante pentru negocieri. Mulțumesc. Euh, Aș vrea să răspund în legătură cu controlul raportorului. În primul rând, n a trebuit să răspundem în mod public. De acord? Nu știu până unde sunteți dispuși să mergeți. Mai bine să nu vă asumați niciun risc. Cea de-a doua chestiune. Într-adevăr, putem aștepta un an sau doi pentru a ne pune de acord asupra următorului cadru financiar. Există un studiu care a fost comandat de președintele Schulz, studiu juridic care a fost deja distribuit și un lucru foarte ușor de făcut, s-a făcut deja în trecut. E clar că dacă Consiliul, indiferent ce se întâmplă cu poziția Parlamentului, dacă Consiliul nu ajunge la un acord până la sfârșitul acestui an, Consiliul uh, se va mâna până în toamna anului 2013 pentru continuarea negocierilor. Și aceasta din motive ușor de înțeles, care au de-a face cu calendarul uh, electoral în unele state membre. Deocamdată însă nu ne aflăm în această uh, situație și facem tot ce putem pentru a ajunge la un acord politic, dacă e posibil încă de la Consiliul European din noiembrie. Oricum, dacă nu, în decembrie și ar trebui să plecăm de la ipoteza că oricum nu este un dezastru dacă nu ajungem la acest acord. Acum câteva remarci de ordin personal. Pe mine mă șochează faptul că până la ora actuală șefii de state și guverne n-au acordat importanță problemei bugetului european. Pentru ei e un subiect plicticos. Nu li se pare interesant. Îi plictisește pe ministrii de bugete pentru că atâta timp cât nu există resurse proprii, bugetul național finanțează bugetul european și, pe de altă parte, e plictisitor pentru că e o chestiune tehnică sau cel puțin pare foarte tehnică, deși e în centrul politicii și până la urmă tratează bugetul european ca un fel de monument istoric, e o adevărată relicvă, o relicvă a trecutului. Bugetul acesta care e înghețat uh, deja de mulți ani în ceea ce privește cota din uh, PIB, și am spus acest lucru deja la ultima plenară și mă repet aici. Cu cât o negociere e mai dificilă și cu cât suntem mai mulți în jurul mesii de negociere și cu cât compromisul facil înseamnă să ne punem de acord să continuăm să facem ceea ce făceam deja de câțiva ani, pentru că în felul acesta știm că toată lumea e de acord, că avem fiecare ce avea. Deci riscul cel mai mare pentru această negociere este tocmai să ajungem să menținem aceeași sumă, aceeași distribuție, aceeași finanțare a bugetului european, așa cum am făcut-o ultimele dăți. Aceasta este, cum să spun, panta normală pe care mergem. Adaug la aceasta că e un subiect care plictisește pe șefii de stat și, așa cum s-a spus deja aici de mai multe ori, fiecare va încerca să facă din asta un subiect de amor propriu la nivel național și dorește să se întoarcă la el acasă și să spună, iată, am reușit să-mi îndeplinesc prioritatea mea, am menținut măcar ceea ce aveam în sistemul anterior. Pentru unele țări e vorba de rabat, pentru alții, pentru țara mea, de exemplu, se pare că e vorba de suma pentru bugetul agricol, pentru alții e vorba de bugetul uh, pentru coeziune și așa mai departe. Dar dacă rămânem în această logică infernală, cum i-am mai spus, atunci în 2020 Europa se va găsi în fața unui buget pentru 2020 care fusese conceput de fapt pentru anii 80. Deci un adevărat eșec colectiv. Însă primul efort pe care l-am făcut cu toții și pe care trebuie să-l menținem este tocmai acela de a-i face pe șefii de state și de guverne să înțeleagă că nu e vorba de un subiect plictisitor, că nu e vorba de o chestiune secundară, că nu înseamnă că totul e înghețat, suma și distribuția și că um, până la urmă totul depinde de noi, să dezghețăm totul și să facem astfel încât să utilizăm bugetul european tocmai pentru a finanța politicile care funcționează, așa cum a spus domnul Artong. Iată ce spune Curtea de Conturi în legătură cu execuția bugetului european. Există politici în care, în mod clar, banii nu sunt bine utilizați, trebuie să finanțăm politicile care funcționează. Trebuie să finanțăm competențele noi care au fost conferite prin tratatul de la Lisabona Uniunii Europene, care nu sunt încă finanțate și nu o să așteptăm anul 2021 pentru a finanța aceste politici. Și să finanțăm, bineînțeles, și tot ceea ce are de a face face cu competitivitatea și inovația. Pentru că e uimitor să vedem că în propunerea făcută de președinția cipriotă față de cifrele prezentate de comisie, principalele reduceri se fac la, la rubrica 1A. E de-a dreptul extravaganță, oricum, e în contra uh, oricărui fel de atitudini uh, care dorește să țină cont de ce se va întâmpla pe viitor. Un al doilea comentariu. Trebuie să constat că până la ora actuală, vis-a-vis -vis de Consiliu sau de mass media care este interesată de acest uh, subiect, um, Parlamentul nu este un actor principal, un actor de primă mână. N-am citit nicăieri, uh, iată, în aceste negocieri, Uh, e nevoie de acordul Parlamentului European și guvernele trebuie să fie atente la acest lucru. Nu, nicăieri nu se spune așa ceva. Așa cum se arată în mass media, e vorba aici de poziția um, unui stat membru mai puternic sau mai puțin puternic. Și, până la urmă, e vorba de o țară care se prezintă la negocieri într-o poziție oarecum ciudată și care, uh, din punctul meu de vedere, face să apară această contradicție internă existentă. Pe de o parte, liderii liderii, și aceasta printr-un vot parlamentar important, spun că bugetul european trebuie redus, că înghețarea sa nu este suficientă. Pe de altă parte, însă, se anunță că până în 2015 se intenționează să se relanseze negocierea cu Uniunea Europeană, deci eventual să iasă din Uniune. Poziția asta nu este sustenabilă. E un adevărat plaf care trebuie denunțat, pentru că nu poți să spui în același timp nu sunt mulțumit uh, cu ce se întâmplă în acest club și, uh, pe de altă parte, peste câțiva ani voi ieși din acest club, o voi propune prietenilor mei să facem asta. Și pe de altă parte, să spun, vreau ca clubul, chiar fără mine, să își reducă cheltuielile, să își reducă bugetul. Nu e posibil așa ceva. Dacă particip la o negociere în legătură cu mijloacele financiare ale clubului până în 2020, înseamnă că ții angajamentul să rămâi măcar până în 2020 acolo. Aici e o problemă. Și eu personal cred că această poziție pe care o are unul dintre statele membre importante ale Uniunii cere din partea Parlamentului o poziție simetrică. Simetrică ce înseamnă? Simetrică în oglindă, în partea cealaltă. Pentru că ceea ce mi-am dat seama că se poate întâmpla, după ce am început întâlnirile bilaterale cu Consiliul, mi-am dat seama că din partea Consiliului suntem foarte impresionați de această poziție atât de negativistă a unui actor important al negocierii și că dorim să facem totul pentru a evita vetoul. Dar dacă acceptăm asta, până la urmă vom, vom fi în fața unui buget european pentru anul 2020 cu o sumă care a fost acceptată cu ajutorul unei țări care nu va mai fi membră a Uniunii în anul 2020. nu e posibil așa ceva. Știu că exagerez un pic, am făcut un fel de caricatură, dar ca să înțelegem mai bine. Îmi pare rău, domnule președinte, dar nu avem nicio intenție cu primul ministru pe care îl avem acum să părăsim Uniunea Europeană. Nu este deloc intenția sa. Foarte bine, spune președintele, de acord. Dar un lucru e clar. Dacă centrul acestei negocieri include, practic, țările care doresc o mai bună gestiune, o, mai, o cheltuială mai eficientă și, pe de altă parte, o țară care uh, dorește să aibă mai puțin, până la urmă rezultatul va fi mai puțin decât media. Dacă nu avem o reacție puternică din partea țărilor cu coeziunea pe de o parte și pe de altă parte din partea Parlamentului European și dacă Parlamentul nu dă dovadă în mod clar, printr-o poziție foarte clară și printr-un vot care este prevăzut pentru a utiliza și dreptul de veto de care dispune ca oricare din cele 27 de state membre afectate, atunci nu are niciun sens. Și retrag ceea ce am spus mai devreme, grăbindu-mă oarecum în comentariile mele în legătură cu intenția anumitor state. Dar în legătură cu echilibrul negocierii, cred că analiza este valabilă. Cred că această uh, cosmetizare a cifrelor, așa cum spunea Goran, trebuie făcută astfel încât cu toții să negociem aceleași cifre. Și acesta este rolul domnului Van Rompuy și a colaboratorilor săi, pentru că încă de la început am lucrat cu cifrele prezentate de Comisia Europeană 2011 la prețurile din 2011 și, bineînțeles, trebuie să continuăm în același fel. Și aici trebuie să facem și uh, diferența foarte clară, și mass media trebuie să țină cont de acest lucru, între plafoane și bugetul real, pentru că noi negociem plafoane. Nu înseamnă că dacă negociem plafoane, indiferent că e vorba de 2014-2015, nu înseamnă că acela va fi nivelul bugetului în acel an. Și așa cum a insistat și Raime, cred că ar trebui să reamintim încă de la începutul negocierii, poate pentru a suta oară, dar oricum este atât de important încât trebuie să o facem și președintele Schulz va trebui să o spună la începutul Consiliului European, această problemă a temeiului juridic și faptul că Parlamentul nu poate să-și dea acordul în fața unui text care nu ține cont de regulament în ceea ce privește procedura de adoptare și anume codecizia. Acest lucru este esențial, bineînțeles, din punct de vedere politic și este și un argument strategic important, pentru că aici avem, suntem absolut uh, legitimați să refuzăm această decizie din partea șefilor de state și guverne dacă ei, de fapt, nu au capacitatea legală de a face acest lucru. Referitor la suma bugetului. Trebuie să fim conștienți de faptul că dezbatem aici Vorbim aici de diferențele care există între unii și alții. Lăsând deoparte cazul britanic, însă diferențele între unii și alții reprezintă între 5 și 10 miimi din uh, PIB. Iată care e diferența. Și mă întreb dacă guvernele vor provoca o adevărată criză între ele și cu Parlamentul pentru uh, 5, mă scuzați, 5 uh, de mii de mii din PIB. Iată, deci, uh, după calculul care s-a făcut și după sutele de miliarde de euro, care este diferența despre care vorbim. Deci, uh, cred că n-ar trebui să fim complexați atunci când susținem un nivel rezonabil, pentru că diferențele sunt într-adevăr atât de reduse. Ce aș mai adăuga aici? Referitor la statele care insistă pentru înghețarea bugetului. Principalul argument ar fi acela de a spune că Europa trebuie să, trebuie să fie un model și că eforturile economice pe care le facem fiecare la noi acasă trebuie să fie făcute și la nivel european. Este o logică pe care o acceptăm. Am acceptat-o în bugetul 2011-2012 și acum negociem felul în care vom aplica această abordare, nu accepta deocamdată, ci aplica, pentru bugetul 2013. Dar niciun guvern care spune asta n-a anunțat deocamdată o înghețare a bugetului național pentru o perioadă de 10 ani. Dar ei asta vor la nivel european. O înghețare a bugetului 2010-2020, pe 10 ani. Niciun guvern nu și-a luat un astfel de angajament la nivel național. Bineînțeles, pentru că altfel la campania electorală următoare sancțiunea ar fi foarte clară. Ce înseamnă asta? Că toate statele membre, chiar și cele mai riguroase, lucrează cu ipoteza în care 2013, 2014, 2015 ne vom reîntoarce la o situație oarecum echilibrată, poate echilibrată sau chiar excedentară la nivel bugetar și deci ne putem aștepta după aceea la o politică bugetară și economică normală. Dar Tocmai pentru că acum e perioada 2014-2020 pentru care trebuie să luăm o decizie, va exista o evoluție a creditelor care ne va permite să revenim la suma totală propusă de Comisia Europeană. Să ținem cont de faptul că, într-adevăr, în primii ani, pentru că încă mm, suntem finanțați prin contribuții de la bugetul național, nu putem crește prea mult bugetul european, în schimb, în cea de-a doua parte o putem face mai mult. Și acesta este un argument suplimentar tocmai pentru a justifica implementarea acestor resurse proprii. Referitor la aceste resurse proprii, punctul uh, pe care trebuie să-l susținem în continuare și care a fost oarecum dat uh, deoparte este vorba de acel mecanism eurocorector și rabaturile. E clar că țările care beneficiază de un astfel de rabat uh, se vor lupta cu dinții ca să le mențină. Și rețin aici ce au spus prietenii noștri britanici. Dar nu e clar că acele țări care plătesc uh, pentru acest rabat o povară suplimentară față de bogăția lor națională pentru a menține acest rabat, să spună acest lucru, să se plângă. Deci oricum acest sistem al reducerilor va fi modificat. Va fi modificat foarte probabil nu în sensul unei reduceri sau a unei eliminări a acestor reduceri, ci mai degrabă printr-o generalizare pentru toate țările care sunt contribuabili neți. Și acesta este sensul unui document uh, publicat de Comisia Europeană în anexă la documentul președinției cipriote în legătură cu acest mecanism corector. Și dacă se generalizează aceste rabaturi, va lipsi, vor lipsi banii pentru bugetul european. Deci avem nevoie de resurse proprii. Așa că sunt de acord cu atitudinea pesimistă a lui Jean-Luc, care văd că a plecat prea devreme, dar Ivailo i-a luat locul, sau oricum s-a deghizat poate în Ivailo. Dar, în același timp, trebuie să știm că, indiferent de insistența Parlamentului pentru ca această parte a veniturilor să fie tratată în negocieri, există o bună parte de guverne care se află într-o astfel de poziție în care nu pot să justifice că, în plus, pe lângă contribuția lor la națională la bugetul european, să mai plătească și o parte din partea austriacă, britanică, germană și așa mai departe. Un ultim comentariu. Din punct de vedere al strategiei, ar trebui să uh, ne punem uh, câteva întrebări, însă, bineînțeles, nu în această formație și nu în public. Ar trebui să vedem cum negociază între ele statele membre, pentru că atunci când ne aflăm în centrul negocierilor, un stat care are șase priorități nu își susține toate cele șase priorități în același fel. Statul își stabilește acest lucru în funcție de prioritățile celorlalte state. Între cei 27 există susținători fervenți ai coeziunii. O țară care are mai multe priorități în domeniul coeziunii ar putea lăsa o altă țară să treacă în prima linie pentru coeziune și acea țară să rămână, să susțină mai degrabă o altă prioritate care nu e în coeziunea. Așa că va trebui, atunci când vom ști mai bine și mai cu precizie care sunt pozițiile statelor membre, să ne adaptăm strategia noastră pentru a ști unde să ne centrăm eforturile, care să fie prioritatea noastră și care să fie punctul vulnerabil, care este călcâiul lui Ahile al adversarului pe care trebuie să-l atacăm. Deocamdată avem câteva indicații prin uh, lucrările de la Coreper, însă acestea nu sunt foarte, foarte precise, pentru că statele membre nu și-au precizat foarte bine poziția dar va trebui să fim pregătiți atunci când va sosi momentul să vedem încotro ne îndreptăm artileria. Dragi colegi, doriți să adăugați ceva, Raime, te rog. <clears throat> Hm, Pe scurt, domnule președinte. Cred că în ceea ce privește disciplina bugetară, bugetul european ar trebui uh, într-adevăr să fie mândru de sine. văd uh, sau am în fața mea plafoanele maxime pentru resursele proprii din 91 până încoace. Am uh, în fața mea cifrele cu privire la plățile din cadrul CFM din 1990 uh, până în momentul de față și îmi dau seama că deși a trebuit să suportăm din punct de vedere financiar și uh, extinderea spre est a Uniunii Europene, bugetul Uniunii Europene a reușit să se ridice la uh, nivelul așteptărilor în ceea ce privește plățile care au trebuit să fie efectuate. Deci am reușit să uh, respectăm, practic să avem o uh, Uh, un nivel mediu constant în ceea ce privește creditele de plată pe care le-am onorat în ciuda fapt, uh, faptului că Uniunea Europeană a crescut până în momentul de față. Și acum, în al doilea rând, uh, declarația de asigurare. Da, e un element foarte, foarte interesant, este un element foarte important, dar vreau să vă amintesc ce declarase la un moment dat fostul președinte al uh, Curții Europene de Conturi o doamnă care fusese responsabilă de același domeniu și în Germania. Domnia sa spunea că dacă statele membre ar trebui să se supune unei proceduri care vizează declarația de asigurare, așa cum o face Uniunea Europeană, atunci majoritatea statelor membre nu ar primi o declarație de asigurare. Și a, acesta, aceasta este o parte a adevărului. Uh, eu sunt de acord că o mai bună cheltuire a fondurilor este importantă, trebuie să fim raționali în ceea ce privește cheltuielile noastre, dar în același timp trebuie să analizăm în detaliu ce înseamnă o mai bună cheltuire. În al doilea rând, flexibilitatea. Am vorbit despre o flexibilitate în sens general. Sidonia are dreptate când spune că bugetul, într-un buget mai scăzut, marjele de manevră uh, Uh, scad la rândul lor. Dar atunci când vorbim despre flexibilitatea în sensul general, vorbim nu doar despre flexibilitatea acordată până acum în bugetele anterioare, ci vorbim despre o flexibilitate pe care o oferim pe viitor în ceea ce privește anumite posibilități de investiții, anumite proiecte, anumite metode și maniere de utilizare a fondurilor. Iuta are foarte mare dreptate uh, când spune că rubrica pen, pentru cheltuieli administrative trebuie să fie tratată la fel ca și celelalte. Nu ar trebui să acceptăm ca această rubrică să nu fie negociată. Nu, trebuie să luptăm pentru toate rubricile. Domnul Olbrecht mă întreba ce se va întâmpla cu noi în cazul în care Consiliul va găsi o soluție și ce se va întâmpla cu noi în cazul în care Consiliul nu va găsi o soluție sau nu vom ajunge la un consens. Haideți să încerc să răspund. Din punct de vedere al temeiului juridic, îmi amintesc prea bine în momentul în care în 2007-2008 am uh, creat facilitatea pentru alimente, am primit o serie de avize contradictorii din, punctul, din uh, partea serviciilor juridice ale instituțiilor europene. Și uh, cu toate acestea, Consiliul a luat uh, o decizie care nu se reflecta absolut în nici unul dintre avizele juridice ale, ale serviciilor uh, de acest gen. Deci, decizia care a fost luată în momentul respectiv a fost una politică. În momentul de față avem o regulă cât se poate declară în ceea ce privește CFM-ul. Ce se va întâmpla dacă acesta nu va fi uh, adoptat? Ei bine, amânăm luarea unei decizii până în 2013. Avem, de asemenea, toate uh, prevederile cuprinse în articolul 312, aliniatul 5. Uh, deci, din punct de vedere al temeiului juridic, lucrurile stau cât se poate de clar din punctul nostru de vedere. Din păcate, uh, Consiliul nu respectă neapărat aceste temeiuri juridice. Uh, cu toate acestea, temeiurile juridice pot fi negociate, dacă ne dorim într-adevăr să facem ceea ce e de făcut. În unele categorii, acest, acest lucru ar putea fi uh, realizat mai, rap, mai ușor sau mai, uh, mai dificil. Și am putea, de asemenea, să prelungim sau să, să utilizăm noi temeiuri juridice decât cele evidente în momentul de față, dacă e într-adevăr sau dacă ne dorim cu toții uh, să găsim o soluție. Uh, și în trecutul uh, Uniunii Europene s-au găsit soluții inovatoare și, nu, și până și majoritatea calificată este suficientă. Acum în următoarele zile trebuie să analizăm următoarele scenarii. Pornind de la premisa că Consiliul nu ne va face o ofertă, ce se va întâmpla? Summitul din decembrie deja este, are o ordine de zi încărcată se va încerca redemararea negocierilor în timpul președinției irlandeze fără a se putea previziona anumite Uh, rezultate concrete sau vom put- uh, amâna totul până în uh, toamna anului 2013. Dar dacă am face lucrul acesta, bineînțeles că am intra în contradicție cu noile acte juridice care ar trebui să stea la baza acestor decizii, începând cu data de 1 ianuarie 2014. Deci, ce se va întâmpla? Va trebui să găsim o soluție de mijloc cumva. va trebui să să găsim o, o, o soluție care mai mult ca sigur se va baza pe o amânare. Dar amânarea aceasta trebuie ea să fie de un an sau de doi ani. Să nu uităm că în aprilie 2009 a existat un raport al uh, Parlamentului European în care prezentam posibilele soluții pe care le-am putea folosi în cazul unui asemenea impas. Deci am, am discutat deja posibile uh, soluții și uh, cu siguranță aceste discuții vor continua pentru că e clar, scenariile la care ne putem aștepta pe viitor sunt multiple. Helga menționa un uh, articol uh, uh din uh, presa germană. La comentariul uh, ei nu pot să spun decât că trebuie să găsim o soluție pe placul nostru al tuturor, o soluție care să reflecte interesul nostru al tuturor. Dacă statele membre zic la un moment dat, haideți să, să renunțăm la negocieri, ei bine, eu le urez mult succes acestor state membre pentru că ele vor, vor fi primele care vor avea de suferit de pe urma acestei decizii. Mai, mai mult decât atât, mă aștept ca multe dintre statele membre care au uh, primit uh, nota de plată din partea Comisiei, statele, de uh, statele membre care trebuie acum să joace un rol important în PBR, ei bine, mă aștept ca aceste state membre să își dea seama cum ar putea decurge lucrurile și să-și dea seama cât de important este Parlamentul și cât de importantă este poziția Parlamentului în momentul în care uh, cuțitul le va ajunge la, la os, cu siguranță își vor da seama că trebuie să dea dovadă de mai mult curaj decât o fac în momentul de față. În cazul în care uh, Consiliul ne face o ofertă, trebuie să decidem care va fi procedura uh, în cadrul Parlamentului. Ce vom face? După această ofertă vom, ne vom întâlni pentru a cere îmbunătățiri, pentru a emite solicitări sau pur și simplu vor, vom amâna aceste negocieri pentru cândva după summitul european. Un lucru este uh, clar. Nici una dintre aceste soluții, nici una dintre aceste uh, propuneri nu ar putea să fie suficiente pentru uh, Parlamentul uh, European. Deci fie, fie că ne-am întâlnit înainte, fie că ne-am întâlnit după summitul european, e clar că discuțiile vor trebui să fie multiple, uh, discuțiile sunt complexă pentru că trebuie să ținem cont de o grămadă de paragrafe din acordul interinstituțional, etc., etc. Să nu uităm că în timpul președinției uh, Uh, austriece, am avut uh, nevoie de o lună după încheierea discuțiilor oficiale pentru a pune pe hârtie un acord uh, negru pe alb. Deci, avem posibilitatea, prin urmare, să amânăm luarea unei decizii, însă ce vom face în cazul în care optăm pentru această soluție? dacă oferta uh, Consiliului este una satisfăcătoare pentru noi, atunci procedura va fi una rapidă, însă în cazul în care oferta pe care eventual o va face uh, Consiliul nu este satisfăcătoare, atunci procedurile se prea poate să se tergiverseze tare, tare mult. Și acum trebuie să ne întrebăm noi cum va trebui cazul în care acest al doilea scenariu se va transforma în realitate. Eu cred că asta trebuie să, să discutăm în, ultime, în următoarele zile. Trebuie să vedem care va fi atitudinea noastră în cazul în care oferta Consiliului nu va fi una potrivită. Mulțumesc. Într-adevăr, a fost o prezentare foarte importantă. Propun însă să ne oprim aici și să trecem imediat la voturi, pentru că suntem presați de timp. uh, de... Vom începe cu raportul 9, așa că vă rog să luați lista de vot. Punctul 9 al domnului Ashford. Richard era mai devreme în sală, poate ar trebui să-i atrageți atenția ca să revină. Hercule 3 Richard Ashworth Vous avez tous vos V-ați pregătit cartela de vot? Aha, nimeni nu are cartela la el, nu-i așa? <laughs> Alfonsi, poate un bilet de metrou. Foarte bine. Cei care doresc să părăsească sala, vă rog să o faceți în liniște. Toată lumea are lista de vot, nu? Donc nous allons voter d'abord le rapport. Întâi punctul 9, programul Hercule 3, după aceea punctul 19 al Iutei și după aceea viramentele. Începem foarte bine. La raportul lui Richard Ashworth. Amendamentul 15 al lui Ingeborg Gresle, raportorul e pentru, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. O abținere se adoptă. 16. Jens Gaier, raportorul pentru, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8 8, 9, 10 putem să le luăm în bloc? Nu. Atunci 8 pentru împotriva. 3 voturi împotriva, abțineri mulțumesc, se adoptă 9 al raportorului, cine e pentru? împotriva. șase, abțineri, se adoptă 10 al raportorului cinei pentru, împotrivă, majoritate vastă, se respinge. Putem lua împreună cele trei amendamente ale lui Ingeborg? Nu. Amendamentul 17, Inge Gresle, pentru raportorul cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18, raportorii pentru, cinei pentru, împotrivă, Abțineri. Două abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. 9 voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 al raportorului. Pentru. Cinci voturi împotrivă, majoritate, abțineri, se adoptă. Mă scuzați, spune președintele, se respinge. Împreună cele două ale domnului Gaier, 20 și 21, 20 a fost retras, atunci 21, Gaier, raportorul împotrivă, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22, Inge Gresler, raportorul pentru, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 e caduc. 25 La 25, cel de-al doilea subaliniat e caduc. Nu, acesta are legătură cu amendamentul 23, iar 23 a căzut. Așa că 25 întreg, raportor împotrivă, cine pentru? Împotrivă, 11 voturi împotrivă, abțineri, majoritate pentru, dar a fost strâns votul. Se adoptă. 12 al raportorului e caduc. 24 acoperit de 12, dar cum 12 e caduc, votăm acum amendamentul 24 al domnului Gaier, raportorul împotrivă, cine pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Se adoptă. 26. Gaia raportorul pentru. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Inge, raportorul e pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Gaia raportorul pentru. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum, la expunere de motive, putem să luăm toate amendamentele raportorului în bloc. Da, sunteți foarte subtil la vot. Atunci amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, pentru, Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă cu unanimitate. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. Compatibil, dar oricum 6 e respins. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 al raportorului pentru. Împotrivă. Cred că ar trebui să facem o verificare electronică. Vot electronic la amendamentul 7 al raportorului. Mm? Mm. Alors, Euh, donc on va d'abord compter les votes électroniques puis Vom vedea votul electronic și după aceea îmi veți spune ce se întâmplă cu votul manual. 11 pentru, 13 împotrivă, există vot manual, să spunem așa. Cine este pentru și n-are cartela? Încă două voturi în plus, deci 13 pentru. Acum cine este împotrivă fără cartelă? 1, 2, 3, 4, deci uh, într-adevăr se respinge. Nu vom face verificări. Amendamentul se respinge. Acum, propunerea de rezoluție legislativă, amendamentul non raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, Gaier, compatibil, dar raportorul împotrivă, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Și acum votul final. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. O abținere, două voturi împotrivă, se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la regulamentul modificat pentru Autoritatea Europeană Bancară, amendamentul 4 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pot să fac votul în bloc la 1, 2, 3, da, printr-o minune, pentru, împotrivă, două voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, două voturi împotrivă, o abținere, ceilalți sunt deci pentru, se adoptă și felicitări raportoarei, doamna Iuta Haug. Și acum, la punctul 20, cereri de transfer. Bugetul 2012 către comisie, Francesca ne propune să nu facem nimic. Punctul 21 la celelalte instituții. Din păcate, raportorul nostru pentru celelalte instituții pe anul 2012, domnul Fernandez, nu este aici, așa că vă voi prezenta rapid care este situația în locul său. Ar trebui să reușim să trecem peste ea rapid. Pentru Curtea de Conturi, avem o serie de cereri de transfer 4, 5, 6, 7, 8, care sunt doar uh, cu titlu informativ. Doar la titlu informativ pentru că um, pragul de competență pentru Comisia de Bugete nu este îndeplinit, dar uh, putem primi obiecții. Aceasta este procedura utilizată și pentru politica imobiliară. Dacă nu suntem de acord, atunci vom recurge la articolul 22 din regulamentul financiar pentru a face obiecții. Raportorul nu propune obiecții, așa că ce vă propun eu pentru acest, aceste transferuri la Curtea de Conturi să nu emitem obiecții. Nimeni nu e împotrivă, foarte bine. Același lucru pentru Comitetul Regiunilor. Pentru Comitetul Regiunilor avem o serie de transferuri care se află în aceeași situație. Raportorul nu propune obiecții. Dacă sunteți de acord, luăm cunoștință de aceste cereri, dar nu emitem obiecții. mi se spune că aceeași situație e valabilă și pentru transferul pentru Comitetul Economic și Social, transferul INF 3, care mm, nu se află în comunicarea care v-a fost distribuită, e aceeași situație spre sfârșitul anului, e vorba de transferul pentru fiecare instituție, suntem sub prag, uh, Raportorul nu propune obiecții, așa că sunte, dacă sunteți de acord, mergem pe această linie. Și acum transferul pentru Parlament. Două la număr. În primul rând, C08 pe 2012 în legătură cu Casa Istoriei Europene. Termenul este pe 6 decembrie și pentru că e vorba de o chestiune foarte delicată pentru Comisia de Bugete, v-aș propune să amânăm această decizie la o întâlnire următoare, înainte de 6 decembrie, astfel încât raportorul nostru să ne poată explica și prezenta situația mai clar. Sunteți de acord? Pentru că eu, sincer să fiu, nu m-am uitat uh, la acest dosar. La începutul după amiezii am fost informat că raportorul nu va fi. Uh, și la acele părți unde știu că nu există obiecții, propun să mergem mai repede și termenele sunt foarte strânse. Aici termenul nu este atât de strâns, 6 decembrie, deci avem timp pentru a analiza această situație la următoarea întâlnire a Comisiei pentru Bugete. Asta vă și propun. Însă, am primit și acest uh, document va fost mânat uh, ieri seară, nu se află în comunicarea aceasta, o cerere de transfer pentru Parlament importantă și urgentă și de altfel am reproșat serviciilor Parlamentului pentru că ne-au informat atât de târziu, în ultima clipă să spun așa, un transfer necesar pentru rambursarea uh, cheltuierilor de voiaj ale membrilor până la sfârșitul anului. Raportorul e favorabil pentru a da undă verde acestui transfer, însă Derek a cerut să ia cuvântul. Te rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le reamintesc colegilor că în bugetul din acest an am introdus 15% din aceste linii bugetare în rezervă, lucru cu care echivalează cu aproape 12 milioane de euro. Cererea este să eliberăm o parte din această rezervă și anume mm, echivalentul la aproape 10 milioane de euro, am afirmat acest lucru că am eliberat această rezervă dacă grupul de lucruri comun ar putea să identifice o, câteva economii în bugetul pentru bugetul de voiaj. Nu am primit încă acest raport Știm cum vom face aceste economii în, în echivalent a 5%. Nu am primit, după cum vă spuneam, raportul și, după cum am spus pe, bine, pe bună dreptate, am primit această cerere în cursul zilei de astăzi foarte târziu. Vreau să vă rog dacă puteți amâna această decizie, dar în contribuția dumneavoastră ați spus că era o chestiune urgentă și că trebuia să luăm o decizie astăzi. Întrebarea mea este cât de urgent este într-adevăr. Alors, euh, not... Să vedem. Derek Bogan a, a pus o întrebare practică. Vreau să întreb dacă există un reprezentant al administrației aici în sală prezent care să răspundă la această întrebare. Vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, într adevăr 15% din credite au fost puse în rezervă și evaluarea bugetară a fost calculată bine la începutul anului și ținând cont de economiile de 5% care tocmai au fost uh, adoptate de către birou, acestea vor da rezultate abia la anul. Deci o parte din acești 15% e necesară pentru rambursarea cheltuielor de călătorie ale membrilor pentru anul acesta. Avem o dificultate la una din liniile bugetare datorită faptului că deputații sunt autorizați să prezinte justificativul de călătorie și cererea până la 30 octombrie al anului N plus 1 și am văzut că în ultimele săptămâni am primit foarte multe cereri din exercițiul bugetar 2011, pentru care nu existau destule credite disponibile. Așa că la linia 2005, unde plătim cheltuielile de călătorie în circumscripția electorală și începând de la 4.000 de euro disponibil pentru fiecare deputat pentru călătorie, acolo creditele sunt, nu mai sunt disponibile, ceea ce ne face să nu mai putem face plățile pe această linie bugetară pentru um, călătorii internă. Mulțumesc, spune președintele. Dacă am înțeles bine întrebarea lui Derek, întrebarea este să știm dacă trebuie să luăm o decizie astăzi sau dacă putem aștepta până săptămâna viitoare. Într-adevăr, pentru a plăti în continuare avem nevoie de o acoperire bugetare care mm, pentru linia bugetară 1005 nu mai există la ora actuală. Dacă nu avem această acoperire bugetară, din punct de vedere tehnic, administrația va fi blocată timp de o săptămână în ceea ce privește rambursarea căl- mm, cheltuielor de călătorie pentru călătoriile în circumscripția electorală a deputaților. O săptămână, spune președintele, dragi colegi. Haideți să fim realiști. Dacă ar fi fost vorba de a împiedica, de a bloca aceste rambursări până la sfârșitul um, anului, și mă includ aici și pe mine, n-ar fi fost chiar atât de complicat, dar dacă e vorba numai de o săptămână, atunci cred că putem amâna decizia până săptămâna viitoare. De acord, toată lumea? Foarte bine, am rezolvat problema. Derek, ești de acord? De acord doar dacă nimeni nu se plânge că nu primește banii până mâine. Bine. Bun. nu, je... Oui, Göran. I frankly also think that perhaps you as... Göran, sincer să fiu, cred că tu, în calitatea de președinte al Comisiei, ar, trans- ar trebui să le transmiți autorităților relevante faptul că astfel de propuneri nu ar trebui să ne ajungă uh, Uh, în față exact în ziua în care o decizie trebuie să fie luată asupra, pe marginea acelor subiecte. Nu, nici, nici pe departe. Și mai ales în momentul în care de avem de-a face cu uh, probleme care necesită eliberarea unei rezerve politice pe care o deciseserăm în trecut. Astfel de situații nu trebuie să se repete pe viitor. Uh, uh. Euh, c'est une espèce d'ultimatum. Într-adevăr, e un fel de ultimatum pe care îl primim. Și membrii vor trebui să plătească ales sparte. Domnule Altong, sunteți mulțumit cu acest raport? Vă rog. Een kleine opmerking. Ik had eigenlijk gehoopt dat ging. O mică observație. Crezusem că și costurile de la Strasburg ar trebui să fie incluse aici. Sper că acest circ cu cheltuielile de călătorie va fi rezolvat la un moment dat. Merci, monsieur Harton. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Hartong, pentru că ați deschis uh, cutia Pandorei la orele 18 seara. Mulțumesc. Acum, un ultim punct pe care aș dori să vi-l prezint în această seară. Punctul 23. Inge nu e prezentă, dar în scop informativ aș vrea să vă spun următoarele. Referitor la actele delegate. Bien. Donc, euh, le point 23... Punctul 23, deci uh, doar în scop informativ. Celelalte puncte au fost amânate pe săptămâna viitoare, îmi pare rău și îmi cer scuze în fața raportorilor. Dar uh, aici încheiem ședința la orele 18 și vor rămâne în sală coordonatorii și asistenții acestora pentru o întâlnire de o oră. Vă mulțumesc și facem o pauză de câteva minute. Bun, alors.